Dragi colegi, stimate doamne, stimați domni, în primul rând aș vrea să vă urez la mulți ani, pentru că este prima noastră ședință din acest an. Vă urez sănătate și toate cele bune și privat, dar și, bineînțeles, în cariera dumneavoastră aici în Parlament. Astăzi, președintele uh, care va mai fi doar astăzi președinte, trebuie să înceapă ședința, așa o prevede regulamentul de procedură și, de fapt, prima, prima parte a reuniunii noastre o, va, o vom dedica alegerii noi, noului președinte. Și astfel eu declar ședința deschisă și vreau să atrag atenția deputaților din această comisie că biroul uh, comisiei este ales cu patru vicepreședinți în conformitate cu articolul 204 al regulamentului de procedură. O să începem mai întâi cu alegerea președintelui și după aceea cu alegerea vicepreședinților. Numele probabil că le-ați uh, le-ați primit și uh, trebuie să avem un quorum care este atins, mi se spune de la secretariat, Uh, un quorum format din membrii care sunt uh, cu membru de pline. Avem câteva înlocuiri în, uh, în comisie, dar avem căvorul care se îndeplinește și de deci acum vom avea prima rundă în care vom asculta propunerile. Keith Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Da, grupul verzilor ar dori să o nominalizeze pe Karima Deli. Mai există alte propuneri? Robert Zile? Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru cum ați lucrat în calitate de președinte al Comisiei în uh, acești ani, doi ani jumătate. Nu vreau să propun pe nimeni altcineva, dar uh, eu respect sistemul DONT și uh, am fost și eu membru întotdeauna în această comisie cred de ce grupul uh, verde a deci, verzilor a decis să schimbă președintele numit, nu domnul Taylor? Trebuie să înțelegem ca și comisie de ce și-au schimbat candidatul pentru ca să putem să lucrăm credibil mai departe. Eu zic că trebuie să fim transparenți unii cu alții când facem astfel de schimbări, pentru că în ultimele legislaturi eu țin minte că am păstrat același președinte mai mult, cinci ani chiar. Vă dau posibilitatea să răspundeți foarte scurt. Da, din câte înțeleg, grupul, grupul verzilor EFA a, a avut a discutat rolul rolul președintelui și a decis că Karim Adeli va fi uh, persoana propusă pentru a prelua președinția. Sper că aceasta explică. Nu e nimic prea verde în alegerea aceasta. E o chestiune procedurală, mai mult decât altceva. Mulțumesc. Atunci vreau să o întreb pe Karima Adelin dacă este de acord cu această nominalizare. Da, accept această propunere. Mulțumesc. Dacă nu există alte propuneri, atunci eu cred că putem să o votăm prin aclamare. Dacă aplaudați, atunci e votată prin aclamare. Ja, herzlichen Glückwunsch, Karim Felicitări, Karim Adeli, pentru uh, alegerea ta în funcția de președinte. Îi doresc uh, noi președinte foarte mult succes pentru această sarcină extrem de dificilă și mulțumesc același lucru, mulțumesc și comisiei. Vreau să, să folosesc această ocazie pentru ca să vă mulțumesc și eu ca ultim președinte și vreau să mulțumesc foarte mult uh, pentru că am colaborat atât de bine uh, în ultimii doi ani și jumătate. Vreau să mulțumesc foarte mult secretariatului, colaboratorilor care m-au susținut și mulțumesc tuturor colegilor mai ales coordonatorilor și, eh, bineînțeles, tuturor colaboratorilor acestui grup. Vreau să mulțumesc în același timp și doamnei comisar Violeta Bulț, pentru că am lucrat foarte bine cu dânsa și mai ales cu membrii comisiei dânsei, cu care am avut foarte multe discuții și uh, mulțumesc foarte mult și interpreților care nu sunt întotdeauna aceia și aici, dar pentru ultimii doi ani și jumătate mulțumesc foarte mult interpreților și noi vă mulțumim. Es war mir eine große Freude. A fost pentru mine o mare plăcere să fiu președintele acestui comisii importante pentru transport și turism și în ultimii doi ani și jumătate cred că am obținut foarte multe împreună. Vreau să amintesc numai de, de exemplu, finalizarea pachet celui de-al patrulea pachet feroviar la care am lucrat împreună și uh, acum, uh, dacă acum există uh, o procedură mult mai simplă de acreditare, este datorită nouă. De asemenea, ne-am implicat pentru o finanțare foarte simplă prin uh, mecanismul colectarea Europei și FACE și aici ne-am implicat foarte bine, chiar dacă am fost critici, dar am obținut ca în fine pentru proiectele mici, transfrontaliere, să nu mai existe lacune și uh, am rezolvat problema celor 110 milioane de euro. Puteți să mă credeți că am lucrat minim 10 ani pentru acest pachet și m-am bucurat foarte mult că împreună am putut să obținem aceste rezultate. Europa trebuie să fie mai solidară, locurile de muncă trebuie uh, garantate și uh, cred că cu aceste obiective pot să-i predau președinția colegei mele, Karima Deli, pe care o rog să vină să ia locul meu aici la prezidiul. La prezidiu. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Da, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Poate că nu vă miră că și în cadrul grupului PPE în ultima săptămână am urmărit uh, cu mare atenție ceea ce s-a întâmplat în grupul verzilor și EFA și în legătură cu persoana dumneavoastră. În numele grupului nostru aș vrea să vă mulțumesc pentru cum ați muncit în această funcție, dar vreau să spun și că Michael Kramer nu a plecat, de fapt, rămâne membru în Comisia pentru Transport și datorită muncii dumneavoastră și implicării dumneavoastră am aflat și că peste tot acolo unde nu sunt uh, căi ferate, este mai sunt lucruri de făcut, dar în același timp și mai e nevoie de piste, de bicicletă și sper că împreună cu dumneavoastră să putem să realizăm aceste lucruri, pentru că veți fi în continuare membru în comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult, noi nu ne lăsăm, continuăm să muncim la fel de bine ca până acum și sigur să fie mai verde, dar să meargă și pulcurile puțin mai repede, dacă se poate. Mulțumesc! Und jetzt übergebe ich dann den Vorsitz. Acum predau președinția. Dragi colegi, bună ziua și vom trece imediat, uh, fără să mai pierdem vremea, la alegerea noului birou al comisiei noastre. O să începem cu primul vicepreședinte și vreau să vă întreb dacă avem un candidat. Domnul Telicica, vă rog. Da, domnul președinte, Aș vrea, în primul rând, să vă felicit în noua funcție și sper că să păstrați continuitatea cu președinția anterioară. Este o plăcere pentru mine, în numele ALDE, să-l propun pe primul vice, vicepreședinte, Dominic Riche, cred eu, un candidat foarte puternic. Domnule Riche, sunteți de acord cu această nominalizare? Da, accept, doamnă președinte. Vreau să știu dacă există alt candidat. Nu avem alt candidat pentru primul vicepreședinte și de aceea o să trecem acum la alegerea dumneavoastră prin aclamare. Monsieur Riquet, félicitations, je vous invite. Domnule Riquet, felicitări și vă rog să veniți aici la prezidiu lângă noi. Nous continuons. Continuăm cu al doilea vicepreședinte, și dau cuvântul domnului Ivan de Cam pentru propunere. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în olandeză. Aș vrea să vă urez în primul rând toate cele bune și să vă felicit pentru noua funcție. Mă bucur că Dominic Riche va fi o stâncă aici ca semn al continuității și mă bucur că stă lângă dumneavoastră. N-ar trebui însă să avem prea multe persoane care vorbesc franceză la prezidiu și de aceea îl propun pe al doilea vicepreședinte Dieter Koch, un membru excelent al grupului PP și un uh, cunoscător uh, al problemelor transportului pentru Germania și Franța, pentru axa franco-germană, cred că va fi foarte bine să vină și el aici la prezidiul. La prezidiu. Domnule Koch, sunteți de acord cu numirea? Da, da, sunt de acord. Mulțumesc. Bine, atunci o să vă alegem de asemenea prin aclamare. Vă invit să veniți să mă rejoindre și vă rog să veniți lângă noi la tribună. Nous Iar acum trecem la al treilea vicepreședinte. Avem candidat? Domnul Zile vrea să-l propună. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să vă felicit în primul rând în noua funcție, să vă urez succes în funcția de președinte al acestei comisii și uh, sper să continuăm la fel de bine ca până acum. Vreau să-l numesc pe domnul Tomaș Poreva din partea ECR ca al treilea vicepreședinte al Comisiei TRAN. Domnule Poreba, sunteți de acord? Da, sunt de acord. Atunci vom proceda la votul prin aclamare pentru domnul Poreba. Felicitări! Felicitări, domnule Poreba, puteți veni aici, lângă mine, la tribună. Nous passons désormais au Trecem acum la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte și uh, vreau să vă întreb iar dacă avem un candidat. Vă rog, domnule Ertun. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, din partea mea și a grupului social-democrat, vă urez felicitări. Uh, și vreau să vă transmit aceste felicitări, să vă urez succes în uh, noua noastră funcție și puteți să contați pe grupul nostru. Nu vreau să Scap însă ocazia, pentru că am întârziat, să-i mulțumesc și domnului uh, Kramer, fostul nostru președinte, dragă Mihael, ești în spate și vreau să îți adresez aceste mulțumiri personal pentru felul în care ai condus această comisie timp de 2 ani și jumătate, felul în care ți-ai pus amprenta pe comisie și cred că cu tine am avut la uh, conducerea comisiei noastre o persoană foarte competentă. Vreau să, să folosesc acum ocazia și să îl propun pe István Oieli, colegul nostru care este candidat pentru a patra poziție de vicepreședinte. Domnul acesta a demonstrat că în ultimii ani, în domeniul turismului mai ales, deține foarte multe competențe și a făcut foarte multe, um, a avut foarte multe proiecte care au uh, dus la progres. Vreau să vă rog, dragi colegi, așadar să îl susțineți. Da? Domnule Oiali, sunteți de acord cu această numire? Da, mulțumesc foarte mult. Este o mare onoare să servesc această comisie în poziția de vicepreședinte. Dacă nu există alți candidați, atunci vă propun să-l alegem prin aclamare și pe dânsul. Felicitări, monsieur. Felicitări, domnule Orieli, și vă invit să veniți lângă noi aici la prezidiu. Mes chers collègues, le bureau est au... Dragi colegi, avem un birou complet acum și în funcția mea de nouă președinte a comisiei trebuie să vă spun că, în primul rând, îi mulțumesc lui Michael Kramer pentru cum a lucrat cu noi în ultimii doi ani și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat trecerea puterii. Sunt foarte mândră de alegerea dumneavoastră în calitate de comisie, pentru că alegând o femeie tânără, transmiteți un semnal puternic către cetățenii europeni. Niciodată nu m-aș fi gândit că voi putea prezida vreodată o comisie atât de importantă precum Comisia pentru Transport. Este o mare onoare pe care mi-ați acordat-o și am conștiința că acum pe umerii mei se află o mare responsabilitate. Dar în același timp, ce provocare frumoasă facilitarea, fluidificarea deplasărilor cetățenilor noștri, permiterea accesului la mobilitate pentru toată lumea, indiferent despre cine este vorba, respectarea uh, mediului uh, datorită noilor tehnologii, garantarea tuturor uh, a unui loc de muncă de calitate, este frumoasă această misiune care ne revine. Această misiune însă se poate rezuma într-un singur cuvânt. Împreună. Eu voi fi președinta tuturor membrilor acestei comisii, iar ușa biroului meu va fi întotdeauna deschisă pentru toți. Și mă uit, de exemplu, și la secretariat acum. Nu sunteți birocrați pentru mine, sunteți experți în serviciul deputaților și deci uh, remarca cu privire la ușa deschisă la biroul meu este valabilă și pentru voi proiectul european are nevoie de noi toate și toți. Provocările pe care le avem în Comisia Trans sunt foarte numeroase. Acum trebuie să ne adaptăm legislația pentru ca să dăm o șansă inovărilor um, tehnologice, precum mașina autonomă și mă uit la tine, Ismail. Acum trebuie să reglementăm sectorul dronelor pentru ca această piață fantastică să poată să fie folosită la maxim. Acum trebuie să dinamizăm sectorul turismului pentru ca el să fie durabil și în același timp uh, dorit. Acum trebuie să stabilim și reguli sociale simple și clare pentru a evita imploziunea Europei Uh, da, din cauza dumpingului social. Acum trebuie să includem transporturile în lupta împotriva schimbărilor climatice, mizând pe căile maritime, pe căile ferate, pe uh, biciclete și mă uit la dumneavoastră, domnule Van den Camp. Acum trebuie să luptăm împotriva vârfurilor de poluare pentru ca mâine toată lumea să poată să respire un aer mai curat. Mulțumesc tuturor membrilor Comisiei TRAN care fac parte și din Comisia EMIS și care sunt vigilenți pe acel uh, domeniu și care ne ajută să tragem toate concluziile care trebuie din Dieselgate. Așadar, dragi colegi, în concluzie, haideți să deschidem ușile, să deschidem uh, porțile și geamurile, să fim transparenți, să fim vizibili din exterior eu voi fi portătorul dumneavoastră de cuvânt în negocierile cu Comisia și cu Consiliul. Transporturile sunt baza vieții cotidiene pentru noi cetățenii și au dreptul să știe ce facem pentru ei în serviciul lor. Așadar, vom încerca împreună să le arătăm că deciziile noastre și tot ceea ce facem merge în această direcție și eu sunt convinsă că împreună vom transforma acest mandat o reu- într-o reușită absolută care începe încă din momentul acesta și, dragi colegi, haideți să trecem la treabă pentru că în câteva minute îl vom primi pe reprezentantul președinției prin rotație uh, a Maltei. reprendre la séance. Putem să reluăm ședința. Cu o președinție nouă, dar și cu o nouă președinție europeană, și anume președinția malteză. Vă rog să-l întâmpinăm pe să întâmpinăm pe cei doi miniștri de al președinției malteze, domnul Joe Miții, ministru al transporturilor și infrastructurii, și domnul Eduard Zamit, ministru al turismului. Bun venit la comisia noastră. Vă voi da cuvântul pe parcursul la 10 minute ca să știm împreună care vor fi prioritățile președinției dumneavoastră privind comisia noastră și apoi o să începem dezbaterea cu colegii din comisie. Oricum, bun venit la comisia noastră. Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Bună dimineața! În ultimii 16 ani am văzut că Europa este un far de speranță, de pace și de dezvoltare și este rezultatul viziunii pionierilor proiectului european în momentul în care alții erau sceptici apropo de ce putem face lucrând împreună la această aniversare a proiectului european, Malta, stat membru, trebuie să arate exact același lucru și avem privilegiul de a îndruma Consiliul Uniunii Europene. Este un moment în care trebuie să evaluăm ce am realizat și să protejăm ce am realizat. De asemenea, să comunicăm beneficiile acestui proiect cetățenilor noștri. Sunt beneficii pe care uneori le uităm este și o șansă de a privi înspre viitor. Europa are nevoie de un impuls nou, iar revoluțiile recente din Europa ne-au arătat foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să se apropie de cetățeni și realmente să-și comunice măsurile importante luate pentru a crea șanse mai bune pentru cetățeni și să le dea posibilitatea să realizeze ce trebuie să realizeze. Evenimentele politice la care am asistat în ultimii ani ne-au arătat că avem nevoie de reforme urgente. Și acum avem un mesaj foarte clar și trebuie să ne apropiem, cum spuneam, de cetățeni. Iată de ce trebuie să abordăm proiectul european așa cum îl cunoaștem. Suntem gata să contribuim la proiectul european. Și aspirăm să colaborăm în timpul acestei președinții cu dumneavoastră pentru a ajunge la o Europa mai puternică. Șase luni e o perioadă scurtă de timp. Dar avem ambiții mari, vrem ca proiectul acesta să devină mai credibil, dar suntem și realiști. Știm exact care sunt limitele noastre. Știm de asemenea care sunt și punctele noastre tari. Iată de ce ne prezentăm ca interlocutori onești, nu avem programe ascunse și vom colabora cu Parlamentul European în spiritul colaborării și al onestității faptul că primul ministru, prim-ministru adjunct, ministru pentru finanțe și liderul opoziției sunt foști membri ai Parlamentului European, ceea ce arată că înțelegem importanța Parlamentului European. Iar dumneavoastră sunteți reprezentanți direct ai cetățenilor și acționați aici în interesul lor. Suntem mândri că în timpul acestei președinții suntem la conducere. Prioritatea noastră este să creăm uh, un impuls nou, proaspăt în Europa, care să îi adune pe cetățeni împreună ca oameni în calitate de consumatori care și creează bunăstare și ca părți inter interesante. Am, uh, știm care sunt prioritățile noastre, migrația, piața unică, chestiunile maritime. Credem că cetățenii noștri au niște temeri legitime pe care trebuie să le ascultăm. Nu cred că trebuie să intru în detalii prea mari privind prioritățile noastre. Totuși, cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, mă voi concentra pe subiectele care vă interesează pe dumneavoastră. Doamna președintă, sunt uh, onorat uh, ca președinte al Consiliului de Transport să vă prezint uh, transporturi, prioritățile noastre în domeniul transportului. În timpul pregătirii pentru prezidenția malteză am avut posibilitatea să vă mă întâlnesc cu mulți dintre dumneavoastră. Aceste reuniuni mi-au, m-au făcut să înțeleg mai bine prioritățile dumneavoastră și preocupările dumneavoastră. Firește, suntem cu toții de acord că toate modurile de transport îi afectează pe cetățenii europeni și Europa are un cadru juridic uh, corect, uh, sănătos pentru un transport sigur uh, și prietenos cu mediul care duce la crearea de locuri de muncă de-a lungul anilor am stabilit rețele de transport stabile care garantează economia europeană. În timpul celor șase luni de președinție intenționez să mențin acest impuls și să colaborez cu dumneavoastră pentru a integra transportul în piața unică, folosind digitalizarea cel mai mult cu putință. Președinția malteză va trata la nivel egal și pe toată lumea și uh, va colabora cu președinția olandeză și slovacă, pornind de la succesele acestor președinții dorim să sporim durabilitatea și uh, tăria transporturilor europene și funcționarea pieței interne. Noi am demonstrat că avem, putem coopera foarte bine și cred că le mulțumesc partenerilor trioului pentru colaborare uh, transportul maritim va ocupa un loc important pentru că este important să fie competitiv și durabil. Trebuie să menținem niște principii foarte importante. Transportul maritim este un transport global, reglementat la nivel global. Sectorul maritim, pe la care țin foarte mult, va fi prezentat ca o industrie, ca un sector model care va folosi digitalizarea și uh, obligațiile internaționale pentru a avea un sector mai corect. Ne îndreptăm către acest sorect, trebuie să arătăm că acest sorect a, sector are atribute pozitive și anume și beneficii durabile, pentru că este singura cale în care putem să atragem utilizarea europeană și să-i atragem pe europeni către profesii în acest domeniu. Suntem cu toții de acord că trebuie ca uh, interesele cetățenilor noștri trebuie să avut în vedere în toate mediile, mijloacele de transport este foarte importantă, siguranța pasagerilor în transportul maritim. Iar propunerile aceasta care se referă la siguranța pasagerilor în transportul marin vor fi o prioritate. Începem negocierile cu Parlamentul cât mai curând cu putință pe toate cele trei propuneri pentru a le încheia uh, până la uh, sfârșitul mandatului nostru cât privește vasele implicate în transportul internațional, vom continua facilitarea coordonării activității dumneavoastră în ceea ce privește siguranța pasagerilor în transportul uh, maritim la nivelul Organizației Maritime Internaționale. Noi avem în vedere toate uh, angajamentele de mediu privind poluarea și rezidurile și de asemenea și directiva privind facilitățile portoare. Această directivă este cumva învechită și trebuie să fie modernizată, trebuie să fie actualizată pentru a se alinia la nevoile actuale ale sectorului maritim. Sperăm să putem adopta o propunere cât mai repede cu putință pentru a putea face progrese. Legislația învechită împiedică progresele pe care vrem să le realizăm cât privește propunerea de directivă privind recunoașterea calificărilor profesionale, Intenția noastră este să pornim de la ce au făcut partenerii de trio și să continuăm negocierile cu Parlamentul. Vreau să folosesc acest prilej să mulțumesc Parlamentului European și președinției slovace pentru progresele făcute pe acest dosar deși mai e nevoie de altă activitate în continuare. Sunt convins că putem găsi o soluție pragmatică și proporțională pentru a merge mai departe și sunt convins că vom găsi un teren comun. Malta nu are cursuri de apă continentale interne, dar sper să uh, mergem împreună pe proiectul acesta pentru că rețelele, nu cursurile de apă continentale reprezintă uh, un lucru foarte important pentru țările unde există pentru a realiza o rețea navigabilă în Uniunea Europeană. Vom contribui la interconectivitatea rețelei TNT. În ceea ce privește transportul rutier, președinția malteză uh, va, se va referi la două probleme. Negocierea pentru directiva calificărilor și pregătirea periodică a șoferilor. Directiva aceasta trebuie să fie actualitate pentru a ține cont de realitățile moderne, de cerințele de vârstă, excepțiile și alinierea la alte legislații de transport ca rezultat al evoluțiilor din ultimii 10 ani, legislația existență trebuie să respecte realitățile moderne, să le reflecte în ceea ce privește conținutul și forma. Propunerea aceasta se referă nu numai la siguranța transportului și a șoferilor, ci și la întărirea transportului uh, pentru în acest sector și se referă și la stabilirea unui teren de egalitate pentru toți șoferii. Cum a arătat uh, comisarul care a venit la noastră în decembrie, uh, va avea loc o, în Malta o conferință a părților interesate pentru a desemna liniile directoare ale politice în viitor și vom avea o conferință pe linia aceasta. Sigur că suntem deschiși la toate de, inițiativele și vrem să folosim cât mai bine perioada de timp pe care o avem la dispoziție ca să discutăm propunerile adaptate în timpul președinției noastre. Vom prelua propunerile privind uh, regulamentul uh, referitor la drepturile pasagerilor feroviari. Știu că sunt o serie întreagă de chestiuni de rezolvat. Noi nu avem un sistem feroviar, dar sperăm că ne vom adapta la această discuție noi suntem un stat periferic, așa că noi putem participa ca negociator onești la aceste discuții vom facilita coordonarea statelor membre referitoare la dimensiunea internațională a transportului, mai ales în ceea ce privește Organizația Maritimă Internațională și Organizația Aviației Civile. Uh, uh, acordul de mediu de la COP21 oferă aceste posibilitate de a, colabora cu cele două organizații menționate în ceea ce privește emisiile de CO2. Trebuie să ne gândim la soluții internaționale echilibrate și pragmate în ceea ce privește mediul. Și trebuie să ne gândim de asemenea la evoluția unei strategii pentru uh, a reduce emisiile uh, care provin de la vapoare. Trebuie să colaborăm cu statele membre ale Organizației Internaționale Maritime. Am invitat o serie întreagă de state membre cheie să participe la conferința ministerială care va fi uh, organizată în Malta referitoare la durabilitatea transportului maritim. Stimați colegi, noi dorim să fim eficienți și efectivi pentru a transforma sectorul din Europa într-un transport bun pentru Uh, epoca în care trăim, să fie competitiv în interesul cetățenilor europeni. După cum știți, avem un program ambițios și pentru, a putea rez, pentru a putea pune în practică, mă bazez pe cooperarea cu dumneavoastră. Vrem să menținem un dialog deschis și aștept să colaborez cu dumneavoastră în beneficiul cetățenilor europeni. Și vreau să spun în câteva cuvinte în malteză în acest moment. După cum veți vedea, mandatul nostru mandatul nostru este, ne, se concentrează pe transporturi și ne vom da toată silința să fim inclusivi în ceea ce privește sectorul feroviar, pentru că noi nu avem un sector feroviar în Malta, dar îi vom acorda aceeași atenție ca și cursurilor de apă continentale. În concluzie, vă rog să veniți în vizită în țara noastră în martie, și de asemenea să participați la conferințele organizate în Malta și să participați și la conferința din aprilie cât privește sectorul feroviar pentru a întări sectorul de transporturi, uh, pentru că ținem extrem de mult la acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Miții. Dau cuvântul acum domnului uh, Zamiții 10, cel mult 15 minute aveți la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă felicit pentru numirea în această funcție. Îl felicit și pe domnul Michael Kramer pentru treaba excelentă pe care a făcut-o uh, la cârma Comisiei TRAN Stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând vreau uh, să vă spun că apreciez foarte mult faptul că sunt aici ca ministru al turismului și reprezentant al președinției Consiliului de Ministri. Uh, în, după cele spuse de domnul Miții uh, și după activitatea extraordinară activită, a președințiilor olandeză și slovacă, voi prezenta uh, prioritățile noastre în aviație și turism. Pachetul pentru aviație generează creștere, inovație, dezvoltă piața internă și întărește rolul european ca actor global pe piața internațională. Din acest punct de vedere, președinția malteză se va ocupa de prioritățile aceasta prin regulamente. În același timp, va facilita dezvoltarea aspectelor economice ale aviației, care ar contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Aș dori să încep cu transportul aerian, mai ales revizuirea agenției, regulamentului Agenției pentru Siguranța Aeriană Europeană, EASA. Este o prioritate pentru noi pentru că se referă la siguranța cetățenilor Uniunii Europene. E clar că colegiuitorii doresc un sector al aviației sigur și eficient. EASA poate să folosească expertiza foarte bine deci interdependența cu alte sectoare, cum ar fi siguranța aviației și protecția mediului, sunt din acest punct de vedere avute în vedere în totalitate. După cum știți, Consiliul a adoptat o abordare generală privind acest dosar. Uh, textul este echilibrat și pe baza lui vor începe negocierile cu Parlamentul European cât mai curând cu putință. Președinția este angajată să facă tot ce este în putință pentru a ajunge la un acord cu Parlamentul European. Sunt, uh, am încredere că putem să colaborăm eficient pe marginea acestui dosar. Negocierile însă uh, cer flexibilitate din partea ambelor părți. Un asemenea acord ar fi o piatră unghiulară foarte importantă pentru sectorul aviației din Europa mai presus de orice ar avea ca scop uh, protecția cea mai înaltă a cetățenilor europeni și să nu pierdem această șansă și să colaborăm. Cât privește propunerile viitoare privind regulamentul referitor la protecția împotriva uh, practicilor uh, de prețuri incorrecte și a subvenționării, noi vrem să negociem și să facem cât mai multe progrese cu putință. Statele membre au solicitat revizuirea acestei legislații mereu. Pentru regulamentul, cur- regulamentul curent nu este aplicabil în practică. Considerăm că o nouă propunere ar trebui să faciliteze dezvoltarea uh, un instrument mai potrivit pentru a apăra, pentru a proteja concurența corectă în relațiile externe în aviație. Cât privește acordurile de transport cu țările telse, președinția noastră va încerca să facă progrese în negocieri, negocierile care sunt deja în desfășurare. Dar dorim de asemenea să discutăm și acorduri noi Asta ar întări standardele înalte ale securității, ale siguranței, concurenței corecte, oneste și protecția mediului în aviație. Am plăcerea acum să vă spun care sunt prioritățile referitoare la turism. Este, suntem cel mai mic stat membru, iar economia noastră se bazează în mare parte pe activități de turism. Evident că nu putem neglija importanța acestui sector, care este un, un contributor major la economia europeană. Președinția malteză va încuraja discuțiile, va încuraja vizibilitatea turismului european pentru a încuraja mai multe politici care au ca scop la nivelul european îmbunătățirea competitivității Uniunii, Uniunii Europene din, în ce privește produsele de turism. Trebuie să întărim piața unică în acest domeniu, o piață unică funcțională care stimulează concurența, îmbunătățește calitatea, eficiența și reduce costurile și costurile de exploatare. Piața europeană este realmente una dintre cele mai mari realizări ale noastre și folosirea pieții unice pe deplin și dezvoltarea ei într-o manieră mai ales a pieții digitale, va duce la beneficii tangibile pentru economia noastră, pentru firmele noastre și pentru familiile noastre, dacă îndepărtăm barierele care mai rămân și îmbunătățim accesul la servicii al uh, consumatorilor. Tehnologiile noi au adus o revoluție în modul în care călătoresc oamenii. Noile tehnologii Uh, ies din ce în ce mai mult la iveală, dar economia colaborativă nu este un concept nou. Platformele online s-au diversificat, au diversificat evoluția sectorului turismului și au contribuit la înflorirea economiei colaborative. Trebuie să folosim această nouă șansă pe deplin, dar trebuie să asigurăm uh, un nivel de egalitate pentru operatorii din turism. Președinția malteză recunoaște importanța inițiativelor întreprinse la nivel uh, european și internațional, cum ar fi Uh, anul turismului 2018 Europa, Uniunea Europeană China sau anul patrimoniului cultural. Considerăm că turismul este legat de cultură intrinsec și trebuie să colaborăm să îmbunătățim produsele turistice europene și să atragem mai mulți turiști de pe piețele terne, cu, terțe, cum ar fi China este o, una din piețele cele mai mari externe pe care dorim să o accesăm ca Europa să devină nu cea mai importantă destinație turistică la nivel global. Considerăm că aceste provocări și șanse sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității sectorului turismului la nivel uh, european și internațional. Președinția malteză va organiza uh, o conferință la nivel înalt pe teme de turism care va avea loc în Malta la sfârșitul lunii mai. Uh, va fi o platformă de discuții pe chestiuni tematice care va contribui la uh, întărirea, sporirea competitivității produselor de turism europene. Cum spuneam, o altă prioritate este reafirmarea importanței pieței turistice chineze pentru blocul european. Nu trebuie să pierdem șansa de a pune mâna pe o mare parte din această piață nu, anul turismului 2018, Uniunea Europeană, China, vom organiza o conferință cu Organizația Mondială a Turismului, care va aduce împreună state și operatori privați pentru a discuta aceste chestiuni. Domnul Miți s-a referit la prioritățile din sectorul maritim Trebuie să accentuez promovarea inițiativei creșterii albastre. Este contribuția sectorului maritim la uh, atingerea obiectivelor uh, agentei europene 2020 pentru o creștere uh, inteligentă. Oceanele au o mare importanță pentru noi și pot crea multe șanse pentru Uh, locuri de muncă cu valoare adăugată înaltă, care sporesc competitivitatea turismului costier. Trebuie să accelerăm eforturile pentru a uh, avea o viziune inovatoare asupra anotimpurilor din turism, asupra sezoanelor. Să ne gândim la turismul maritim pentru că este crucial pentru promovarea Uh, economia albastre și a noilor locuri de muncă. În concluzie, stimați europarlamentari, vreau să accentez importanța sectorului aviației și conectivitatea care influențează direct sectorul turismului în statele membre. Dacă recunoaștem importanța aviației pentru uh, economia Uniunii Europene, pentru creștere și pentru locurile de muncă, vom asigura o platformă pentru dialog în continuare. Lumea globalizată de astăzi arată că e necesar să avem o conectivitate clară potrivită în transporturi pentru firmele și cetățenii europeni. Conectivitatea este un concept larg, dar este foarte important una, uh, pentru uh, Uniunea Europeană și noi ne vom ocupa de acest aspect în cele șase luni care urmează ca să facem progrese în dosarele pe care le avem în fața noastră. Vrem să contribuim la o mai mare competitivitate, dar și la o aviație mai sigură. Vă asigur că aceste eforturi în interesul cetățenilor europeni vor fi făcute de toți colegii mei în pe durata președinției malteze Folosesc acest prilej ca să vă invit să urmați, urmăriți discuțiile din Malta și vă invit de asemenea să avem această reuniune în, a grupului de inițiativă pentru turism în Malta. Noi sperăm ca președinția malteză va fi uh, un model care va duce la mai multe activități în politica de aviație și în turism. Mulțumesc foarte mult! Domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Și acum o să deschidem dezbaterea și vom începe cu coordonatori. În primul rând, domnul Vin Van de Camp are cuvântul pentru 3 minute. Bun. Sim. Prea bine? Cel puțin, perfect. Bine, era doar o introducere, doam- domnule Van den Camp. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, bineînțeles, vreau să le urez bun venit celor doi miniștri. Vă urez, de asemenea, mult succes în următoarele șase luni. Misiunea dumneavoastră va fi una dificilă, dar și interesantă. Trebuie să recunoaștem uh, că de obicei președințiile asigurate de statele mici sunt încununate de succes, de succes. Statele mici uh, reușesc de obicei să pună în mișcare Europa mai bine decât statele mari membre. Încep cu turismul. Personal uh, am uh, experiențe pozitive cu turismul în Malta. Catedrala Sfântul Ion din Valeta și autobuzele vechi Uh, englezești sunt uh, ambele o mare pasiune a mea. Doamnă președinte, deja ați spus uh, că turismul are un mare potențial economic pentru Europa. Doamna Montero cu siguranță va intra în detaliu. În detalii. E important ca mulți și cât mai mulți turiști să ajungă în Europa, pentru că astfel putem face cunoscute valorile europene. Date fiind evoluțiile din Statele Unite și din Rusia, e important ca principiile noastre să se facă cunoscute. Deci, domnule ministru, vreau să vă întreb cum stăm cu obstacolele în calea călătoriilor spre Uniunea Europeană. Avem probleme cu uh, solicitanții de azil, nu-i așa? Iată, spațiul Schengen începe să se închidă din ce în ce mai tare. Ar fi păcat ca el să se închidă și în fața turiștilor. După aceea, stimați miniștri, transportul. Domnul Miți uh, spunea două lucruri, lucruri foarte interesante. Spunea că, în primul și în primul rând, trebuie să îmbunătățim colaborarea și comunicarea cu cetățenii. În momentul de față e drept uh, comunicarea cu cetățenii uh, șchioapătă la nivel european și e important ca lucrurile să se, să se schimbe. După aceea, accelerarea. Și mie mi se pare că Europa este prea lentă. Vorbim prea mult dar uh, măsurile active în domeniul transporturilor, spre exemplu, uh, necesită mult timp pentru a intra în aplicare. Dacă Malta va reuși să accelereze uh, aplicarea deciziilor, atunci nu putem decât să ridicăm pălăria în fața statului acestuia. Mai apoi aș vrea să mă refer și la aviație. Domnul ministru se referea la rândul său la EASA. Cu siguranță domnul Marinescu va spune mai multe lucruri despre acest uh, subiect. Dar uh, ați vorbit, uh, domnule ministru, despre drepturile pasagerilor și despre Gibraltar. Acum, în ceea ce privește Gibraltarul și problemele existente între Spania și Regatul Unit, poate că Malta va debloca discuțiile. Uh, în ceea ce privește transportul rutier, e clar că siguranța este esențială și mă bucur tare mult că doriți să promovați în continuare digitalizarea. Încă o dată vă urez bun venit și vă urez de asemenea mult succes. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Vin van den Kamp. Vă spusesem deja că veți depăși cele trei minute alocate. Urmează domnule Ertug în numele socialiștilor. Mulțumesc! mulțumesc din partea grupului socialist, uh, stimați uh, miniștri. Vă urăm, vă urăm mult, mult succes în următoarele 5 <coughs> luni și jumătate. Bineînțeles, grupul socialist vă va sprijini uh, după puterile sale. Ne bucură tare mult prioritățile pe care le-ați stabilit de asemenea. Mă bucur în special de faptul că președinția dumneavoastră dorește ca și pe viitor Europa să rămână prima destinație turistică la nivel mondial. Uniunea Europeană nu trebuie să se ascundă, bineînțeles există deficite și la noi și tocmai de aceea e bine că, iată, o președinție a Consiliului uh, pune atât de mult accent pe turism. Domnule ministru, ați vorbit despre turismul cu China și legăturile turistice cu China. Aș vrea să vă întreb uh, în ce măsură ați putea la Consiliul de Ministri să vă asigură, a, asigurați că regimul de vize cam strict din Europa ar putea să devină mai lax, fără însă a face rabat la, sigura, la securitate. Asta ar promova, nu-i așa, turismul. Ați vorbit despre China, într-adevăr, uh, numărul de turiști, în special cei uh, chinezi, uh, crește permanent și în trecut am folosit întotdeauna fiecare prilej care mi-a fost pus la dispoziție pentru a discuta cu chinezi și despre turismul din China. Ei, am constatat pe parcursul acestor uh, discuții că hotelurile din Europa nu prea țin cont în momentul de față de nevoile um, turiștilor chinezi. Poate ați uh, putea să faceți ceva în acest uh, sens. Mă bucur de asemenea că puneți accentul pe EASA. Și eu sunt de părere că în, primul, uh, în prima jumătate a anului acestuia ar trebui să încheiem discuțiile, după aceea ați vorbit și despre digitalizare, una dintre temele mele preferate. Eu sunt convins că mobilitatea și sectorul transporturilor ar trebui să fie un, să promoveze digitalizarea. Am vorbit deja despre șofatul automat și vreau să vă întreb cum anume ar putea Comisia noastră sau Parlamentul European să lucreze cu președinția dumneavoastră pentru ca aceste obiective să fie puse din nou în prim plan. Cam atât din partea mea, vă urez mult succes, bineînțeles, vă mulțumesc pentru prezentare și sper că vom colabora strâns pe viitor. Mulțumesc! Urmează domnul Zile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le urez uh, bun venit celor doi miniștri în numele grupului ECR. E clar că una dintre prioritățile președinției mal- malteze va fi uh, politica maritimă. E de înțeles lucrul acesta, dată fiind geografia uh, poziția geografică a, Maltei. Vorbiți, veți vorbi despre instalațiile portoare de preluare, despre calificări, etc., etc. Dar în ceea ce privește evoluția ecologică a sectorului uh, maritim, dați-mi voie să vă spun că în uh, Marea Baltică apar din noi și noi norme menite a scădea emisiile de sulf a nalvelor. Oare n-ați putea folosi greutatea pe care o veți avea pentru a pune în aplicare norme asemănătoare și în Marea Mediterană? Eu cred că direcția aceasta ar fi, ar fi cea mai bună cu putință. Să nu uităm că Marea Baltică, până la urmă, în ciuda dimensiunilor sale, a reușit să acomodeze genul acesta de norme. După aceea um, am înțeles că doriți uh, să discutați în continuare pachetul privind transportul rutier de mărfuri. Știu că nu e neapărat una dintre prioritățile uh, președinției malteze, dată fiind din nou poziția sa geografică, dar totuși aș vrea să vă întreb care vor fi uh, demersurile dumneavoastră în acest sens în următoarele luni. Domnule Zamit Luis, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am și eu o întrebare legată de turism. În timpul președinției letone, Consiliul a încercat să promoveze eticheta aceasta a turismului european uh, pe piețele terțe. Ne-am concentrat în special pe China. Dar funcționează genul acesta de măsuri? Cum le poți explica chinezilor unde anume trebuie să meargă în, uh, în Europa? Știu că există um, genul acesta de inițiative menite a, a atrage pe chinezi și în statele europene care nu fac parte din Uniunea Europeană. E clar că o vizită a unui turist în China nu poate să acopere întreaga diversitate a Uniunii Europene. Cum i-am putea însă atrage în anumite destinații și cum ar trebui să fie alese aceste destinații? Mulțumim, domnul Telicca! Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, stimați domn ministri și din partea grupului ALDE. Îmi cer scuze, dar imediat după ce îmi voi fi terminat de adresat întrebările, va trebui să părăsesc sala, dar vă asigur că ai mei colegi vor nota cu siguranță răspunsurile dumneavoastră. Încep cu turismul. dată fiind dezvoltarea turismului în Malta, e clar că președinția malteză va fi foarte importantă pentru turismul european. Malta pune accent pe turism, într-adevăr, sectorul acesta este unul cu potențial și uh, potențialul acesta nu este suficient exploatat până în momentul de față. Ați vorbit despre conectivitate, de asemenea, în contextul acesta al turismului. Da, conectivitatea, aviația sunt absolut esențiale. Uh, Conectivitatea este esențială pentru a atrage pe turiștii din statele terțe, dar și pentru a promova turismul la nivel european, um, între statele europene. Vorbeați despre turiștii chinezi de asemenea și vorbeați despre integrarea transportului în piața unică. Ei, această mișcare este esențială pentru turism, zic eu. Avem nevoie de o schimbare de paradigmă. E esențială această conectivitate pentru dezvoltarea turismului. Turismul uh, nu se poate limita la uh, spații restrânse, bine, bine conectate. E nevoie de o conectivitate la nivel uh, de Uniune Europeană pentru ca turismul să crească. După aceea, în ceea ce privește sectorul maritim, colega mea vă va adresa mai multe întrebări, dar în ceea ce privește uh, transportul, spuneați că avem nevoie la nivel european de o reformă urgentă de un nou început. Dați-mi voie să vă spun că în ultimele luni am fost raportor din umbră și am fost implicat în negocieri pe diferite dosare legate de transport. Ei, nu mi se pare că Consiliul își dorește ca lucrurile să, să se accelereze. Mi se pare că statele membre nu prea înțeleg ce se întâmplă avem în continuare o piață internă fragmentată și asta e un deficit al Uniunii Europene. Eu consider că președinția malteză ar fi încununată de succes dacă ar reuși să vină cu o viziune pe termen lung. De obicei, președințiile cu o astfel de viziune sunt încununate de succes. Avem nevoie de, de politică nu doar la nivel de vorbe, ci și la nivel de fapte. Dacă veți reuși să le promovați, atunci uh, veți fi uh, felicitați de către noi. După aceea, pachetul uh, privind transportul rutier. Vreau să vă vă întreb care sunt accept, așteptările dumneavoastră. Pentru că e clar că transportul rutier este fragmentat la nivelul Uniunii Europene. Există probleme, probleme care însă trebuie să fie rezolvate la nivel european și nu la nivel național. Și mă refer aici la transportul de mărfuri, pe șosele, etc. etc. Deci care sunt părerile dumneavoastră cu privire la viitorul acestei politici? Nu prea mai am timp, mă voi opri aici. Aștept uh, cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Bineînțeles, să vă urăm mult succes și grupul ALDE vă va sprijini întotdeauna. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Telicica. Urmează doamna Chilonen. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi miniștri și vreau să le urez mult succes. Cu siguranță nu va fi uh, simplu pentru dumneavoastră. Multe dosare importante sunt pe ordinea dumneavoastră de zi sau în programul dumneavoastră de lucru. Sper din tot sufletul ca transportul pe căile navigabile interioare să fie rezolvat, între ghilimele, în urma trialogului. De asemenea, problema emisiilor este una importantă. E clar că trebuie să găsim o soluție. Ei, uh, pe mine m-ar interesa părerile dumneavoastră cu privire la EASA. M-ar, uh, sau aș vrea să aflu de la dumneavoastră dacă veți respecta linia directoare a Parlamentului European. Eu sper că uh, căile navigabile și transportul uh, pe, pe ansamblu se vor, uh, vor înflori pe parcursul președinției malteze. Domnul Kramer, Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles și eu urez toate cele bune noi președinții a Consiliului. Este prima oară când Malta ocupă această funcție, prin urmare, iată, cu acest prilej istoric nu pot decât să vă urez toate cele bune. Spuneați că toată lumea trebuie să se bucure de un tratament uh, echitabil. În Germania, uh, ce s-a întâmplat? Uh, taxa rutieră a scăzut cu 13% în ultimii trei ani, dar taxa feroviară a crescut cu 18% în aceeași perioadă. 1,1 miliarde de euro sunt colectate de către stat prin intermediul accizelor la combustibil dar uh, în continuare tratamentul uh, aplicat uh, căilor feroviare nu este echitabil. Ei, legile europene au fost justificarea guvernului german în momentul în care au, a decis scăderea taxelor rutiere. Vă veți lupta pentru obținerea la nivel european a unei concurențe echitabile între transportul rutier și cel feroviar? Uh, După aceea, durabilitatea navigației. Da, e drept, navigația este ecolo- ecologică, dar doar dacă emisiile sunt uh, reglementate. Navele folosesc de obicei, de obicei ca și combustibil țițeiul. Ori țițeiul este uh, o sursă importantă, foarte importantă de uh, dioxid de carbon. Ar fi cel mai bine uh, ca acest tip de combustibil să fie eliminat Oare n-am putea să ne, asigura, să ne asigurăm că aceast, acest combustibil este, interes, este interzis la nivel uh, european? Pentru că, până la urmă, un vas de croazieră care folosește acest uh, tip de combustibil uh, emite la fel de multe emisii de dioxid de carbon și particule fine ca și 5 milioane de uh, autoturisme. Oare nu am putea să purcedem la această la această interdicție. Știm că poluarea în uh, Veneția, spre exemplu, este mult mai mare decât poluarea în uh, Veneția este mult mai mare decât în multe alte uh, orașe în care traficul rutier este promovat. Oare care sunt părerile președinției malteze pe tema aceasta? Mulțumim. Urmează domnul Peter Ludfing. Vă mulțumesc. Bun venit. Multe președinția, în multe state au uh, deținut președinția, dar haideți să fim uh, realiști pe parcursul a șase luni de zile uh, Statele nu prea pot face multe. Bine, eu sper ca dumneavoastră să reușiți mai multe decât predecesorii dumneavoastră. Știu că nu va fi uh, ușor, dar vă urez mult, uh, mult succes. Ei, pachetul uh, rutier este cel mai important pentru mine anul acesta. Uniunea Europeană va avea ocazia de a dovedi că este sinceră că, într-adevăr, își dorește condiții echitabile pentru toți operatorii de transport rutier, că, într-adevăr, își dorește ca lucrătorii să obțină salarii uh, uh, decente, că își dorește ca șoferii să nu fie obligați să accepte a trăi șase luni de zile într-o parcare. Ei, uh, este ocazia ca Uniunea Europeană să dovedească că își dorește condiții eco- echitabile. Sau, cine știe, poate vom vedea că Uniunea Europeană va permite în continuare companiilor corupte să exploateze cetățenii. E momentul ca Uniunea Europeană să ia o decizie finală și sper din tot sufletul ca președinția malteză să lupte pentru uh, transportul rutier de mărfuri echitabil la nivel european. Mulțumesc! Urmează acum o listă lungă, lungă de vorbitori. Prin urmare, stimați colegi, vă ofer doar un minut și jumătate fiecăruia în parte. Voi fi foarte vigilentă, pentru că doresc să le permit uh, miniștrilor să răspundă la toate întrebările. Urmează doamna Țapartel. Mulțumesc frumos, doamna președintă. Felicitări pentru poziția obținută. Mă bucur că avem o femeie președintă a Comisiei de Transport și Turism. Uh, stimați, stimați domnilor uh, miniștri ai transportului și ai turismului, am să vă spun bine ați venit în Comisia de Transport a Parlamentului European și o să vă spun că sunt foarte fericită pentru că Uh, de mult nu am mai auzit cuvântul turism și transport repetându se în această combinație atât de des în cadrul unei ședințe a acestei comisii într adevăr malta este o țară cu o mare tradiție în turism și așteptările mele sunt ca pe parcursul mandatului dumneavoastră să avem mai multe activități și să punem turismul ca o prioritate în uh, cadrul uh, politicilor publice de la nivelul instituțiilor europene dar îmi doresc și foarte mult ca această relație uh, firească și intrinsecă care există între transport și turism să fie mai evidentă și să atace atât aspectele de infrastructură dar și cele cele de conectivitate atât de necesare turismului. într adevăr um, uh, anul acesta avem anul uh, internațional al turismului sustenabil anul următor ne bucurăm de uh, un an dedicat patrimoniului cultural aici la nivel european și de asemenea tot anul viitor ne avem un an dedicat multimodalității. aceste trei evenimente foarte importante cred că pot, pot reprezenta un impuls pentru turismul și transportul din uniunea europeană și și de asemenea cred că trebuie să profităm de această oportunitate. Um, um, am, aș vrea să, să ascult dincolo de aspectele foarte importante pe care le-ați prezentat, dacă aveți și niște idei de acțiuni mai concrete în acest sens. Și o ultimă idee pe care o vreau să o transmit este aceea că în acest moment... Je, je, je, je suis désolée, euh, ma, ma chère collègue. Îmi pare rău, stimată colegă, am avut sau v-am spus de la bun început că vă acord doar un minut și jumătate, ei ați depășit acest timp. Mulțumesc. Urmează doamna Prus, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Le mulțumesc domnilor miniștri pentru aceste prezentări, ca și raportor din umbră pentru regulamentul EASA. Mă voi referi la acest subiect. Știți prea bine că Parlamentul European în noiembrie și-a deci în noiembrie Parlamentul European a votat uh, raportul privind EASA, așteptăm acum trialogul cu Consiliul. Din part- sau grupul meu uh, consideră că Parlamentul a venit cu o idee esențială în acest raport privind EASA. E important ca politic, ca siguranța aviatică să fie garantată la nivel european. Prin urmare, am cerut o extindere a mandatului EASA. Din păcate, operatorii aerieni uh, nu sunt de acord uh, cu noi și observ că nici statele membre nu sunt uh, prea mulțumite de poziția noastră. Deci, propunerile noastre vizează până la urmă maniera de angajare a personalului. Ei, noi considerăm că e importantă, în primul și în primul rând, siguranța aerie, aeriană. Dacă o companie aeriană exercită exact presiunea asupra angajaților lor în sensul uh, scăderii uh, normelor de siguranță, e asta trebuie neapărat să se uh, să se autosesizeze. Avem uh, o serie de angajați ai unor companii aeriene care sunt supra-solicitați, piloți care sunt uh, supra-solicitați, care trebuie să zboare cu prea puțin cherosen la bord. Doamna președinte, întrerupte, uh, întrerupe, vă mulțumim, doamnă Preuss. Urmează doamna Revo Londra. Doamna președinte, felicitări. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări. Stimat ministri, mă bucur că putem avea acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Mă bucur să pot citi în programul uh, președinției malteze că incluziunea socială reprezintă o prioritate, pentru că fără o implicare politică puternică nu vom putea să facem lucrurile să avanseze în acest dosar cheie, mai ales în transport. Știți că fără să cristalizăm problematica incluziunii sociale pe piața internă nu vom reuși. În această perspectivă vreau să vă întreb dacă puteți să clarificați puțin mai bine obiectivele dumneavoastră, calendarul, care sunt dosarele far și prioritățile dumneavoastră în legătură, de exemplu, cu directiva lucrătorilor detașați și pachetul rutier. Cum doriți, de exemplu, să reconciliați poziția statelor membre pe aceste dosare foarte sensibile și care împart părerile și cum vreți să abordați vedeți uh, provocarea uh, care este lupta împotriva firmelor uh, de, cu, firmelor um, fantomă și cum doriți să faceți acest lucru concret. Puteți să ne spuneți mai concret, de asemenea, cum faceți în domeniul transportului să um, împinați obiectivele foarte, foarte limitatoare cu privire la poluare și uh, textul pe care îl avem în momentul de față, care conține și obiective pe termen lung și obiective climatice care implică și statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Whaley. Un minut și 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Domnule ministru Luis, vă salut la noi în comisie. În ultimii doi ani, dumneavoastră ați fost cel mai activ ministru al turismului din Europa. V-am văzut atât de des la tot felul de conferințe și evenimente internaționale. Pentru mine este deja, aveți deja un capital de încredere pentru următoarele luni, pentru că știu cât vă implicați însă noi doi singuri nu vom putea schimba situația turismului. Însă eu zic că e foarte bine că acum putem avea o legătură directă și vă mulțumesc pentru invitația la ședința Task Force-ului din Malta. O să încercăm să schimbăm detalii uh, pe parcurs bilateral. În ceea ce privește politica vizelor, noi am luptat foarte mult pentru ca să avem un pachet foarte bun pe viza. Um, și în interesul turismului, însă Consiliul blochează dosarul deja de peste șase luni. Vreau să rog președinția malteză să facă ceva pentru ca să-l deblocheze, pentru că e un subiect foarte important. Al doilea punct pe care vreau să vi-l menționez l-a menționat și domnul Zile. Colaborarea cu țările terțe, de exemplu cu China. Relația noastră cu țările terțe e foarte importantă și în continuare. Avem foarte multe informații pe care le-am adunat în task force. Noi lucrăm extrem de activ. Am luat decizii despre proiecte în comisia competentă, în comisia noastră și știm deja foarte multe despre subiect. O salut uh, pe doamna Dali din Malta, care este la noi uh, în comisie acum și este foarte activă. Mulțumesc foarte mult! Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Montero. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E foarte puțin, un minut și jumătate, dar pot uh, să-mi ajung aceste minute ca să vă felicit pentru noua funcție și mă bucur foarte mult că putem să avem o bază nouă aici. Comisia uh, de transport este o comisie foarte importantă pentru noi și uh, Uh, fiind dat că avem și uh, miniștri aici prezenți, vreau să vă mulțumesc pentru provocările pe care vi le-ați asumat în președinția malteză. Dumneavoastră știți că lucrăm împreună într-un domeniu care afectează direct cetățenii. Turismul și transportul sunt foarte aproape de cetățeni. Deja de câțiva ani am luptat pe anumite dosare împreună și vedem că acum președinția s-a angajat să acționeze mai ales în domeniul turismului și ne bucurăm. Trebuie să vedem însă cum găsim și legătura cu transportul. În ceea ce privește turismul, ne bucurăm foarte mult pentru prioritățile pe care le-ați expus în acest sector vital. Fiind dat că sunteți din Malta, știți foarte bine cât de vital este turismul pentru anumite regiuni, mai ales regiunile costiere. Poate că ați putea să ne spuneți câte ceva despre propunerea cu privire la provocările în acest domeniu în Europa. Ați spus că va avea loc o conferință la nivel înalt în care vor participa foarte multe state membre și ne bucurăm să putem lupta împreună la o strategie pe termen lung pentru turismul costier și turismul maritim, dar aici trebuie să nu uităm și de transportul maritim. Trebuie să încercăm să îmbunătățim legăturile maritime între insule. Și vreau să vă întreb în acest context dacă aveți vreo măsură concretă pe care ați prevăzut-o pentru ca să reducem deficitul de accesibilitate al unor regiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner are cuvântul acum. Da, mulțumesc, doamnă președinte, felicitări încă o dată și din partea mea pentru noua funcție și mulțumesc foarte mult domnilor miniștri pentru prezentări. Malta este o țară mică, șase luni o perioadă scurtă, nu putem aștepta minuni de la o președinție a Consiliului, știm foarte bine acest lucru, dar vă urăm mult succes și ne bucurăm de colaborarea care va urma. Am două întrebări concrete către dumneavoastră, domnule domnule ministru Miții ca ministru al transporturilor. Știu că e o temă foarte dificilă, dar spuneam și la început că nu aștept miracole. Vă întreb însă dacă credeți că se poate face progres în uh, Single European Sky, în cerul unic european? Poate dumneavoastră, tocmai ca țară mică, puteți să rezolvați blocajele în uh, negocierile diplomatice, ceea ce ar fi un pas esențial pentru Europa. Apoi ați vorbit despre deșeurile maritime, ați spus că vreți să abordați această problemă și întrebarea mea este dacă puteți să vă imaginați că o colaborare mai bună cu EMSA ar fi o posibilitate, pentru că ea supraveghează și vede ce se descarcă în mare ca deșeuri. Dumneavoastră a spus și că trebuie ca port porturile să aibă mai multe competențe. Așa este, avem prea multe reglementări pentru porturi. Aveți ceva propuneri pe care le, le-ați prevăzut? La uh, căile uh, fluviale sunt foarte bucuroasă de colaborarea pe care ați anunțat-o. Și către uh, domnul Samit Luis, domnul ministru, știu că um, noastră ați fost... Uh, știu că e foarte important când ești ministrul uh, transportelor să fii și trans, ministrul turismului cumva. Eu cel puțin uh, o dată voi fi pe perioada președinției în, la, în Malta și mi se pare foarte importantă guvernanța oceanelor și siguranța maritimă și mă bucur foarte mult că o să putem colabora. Eu zic că o să mai avem ocazie să mai schimbăm alte opinii și cu alte ocazii. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul domnului Van Miltenberg pentru un minut și jumătate, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte! Uh, stimați miniștri, sunt foarte bucuros să văd că ați acordat prioritate și aviației și uh, uh, căilor maritime. Sunt de acord că o soluție politică la problema Gibraltarului este o prioritate și că ar trebui să găsim uh, o concluzie, pentru că avem uh, dosare blocate uh, ale aviației în Consiliu, cum ar fi cerul unic european și alte legislații care atinge drepturile pasagerilor. Aș vrea să vă încurajez în ambițiile pe care le aveți de a rezolva aceste probleme, punând într-adevăr Gibraltarul pe agenda politică. Întrebarea mea este dacă puteți să ne spuneți mai multe despre strategia pe care o prevedeți. De exemplu, sunteți gata să puneți pe agenda Consiliului European acest subiect? Ați putea să pre precizat toate etapele pe care vreți să le abordați și puteți să ne spuneți eventual și unde aveți nevoie de susținere? O a doua întrebare tot din partea mea, pachetul feroviar, pachetul uh, rutier, îmi cer scuze, vorbim despre inițiative rutiere, acum nu mai trebuie vorbi despre pachet rutier. Două elemente foarte importante, revizuirea regulamentului cu privire la accesul uh, ocupațional al operatorilor rutieri, dar și alte documente cu privire la accesul la piață care vor fi revizuite. Tot pe transportul rutier. Propunerile acestea sunt prevăzute pentru mai. Întrebarea e dacă vreți să le puneți pe agenda grupurilor de lucru ale Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Anderson are cuvântul. Mulțumesc. Bun venit la noi în comisie, mă bucur foarte mult să-i văd pe domnii ministri aici, care au atâta expertiză și atâta experiență în domeniul transportului și turismului și acum uh, trebuie să gestioneze președinția. Vreau să mă concentrez pe drepturile pasagerilor. Eu sunt raportor din umbră pentru propunerea blocată cu drepturile pasagerilor, blocată la Consiliu și e foarte frustrant pentru toată lumea. Pasagerii, de exemplu, din Europa, dar și industria se plâng și aceasta doar ca să mai adaug și eu la lista de lucruri dificile și delicate care ar trebui abordate cât se poate de repede, pentru că aici e vorba de drepturile tuturor. Dacă ați putea face ceva în acest dosar, ar fi binevenit. În ceea ce privește drepturile pasagerilor uh, pe căi feroviare, regulamentul actual e foarte slab și are foarte multe excepții care se aplică și aș vrea să vă rog să aveți o privire curajoasă pentru că e foarte frum, frustrant pentru pasagerii feroviari în uh, Europa că unele țări o aplică această regulă totalitate și alții deloc au tot felul de întârzieri și în niciun caz nu contează de multe ori când sunt uh, chiar anulări. Dar și în ceea ce privește zonele urbane, foarte multe țări, de exemplu, aplică în continuare regulamentul complet. Toată lumea știe însă că există circunstanțe în care nu este rezonabil să punem după aceea uh, vina pe companiile feroviare, dar pasagerii în același timp rămân blocați și sunt într-o situație foarte dificilă, au nevoie de ajutor. Deci vă rog, în ceea ce privește regulamentul acesta, să aveți o privire cât se poate de ambițioasă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Deli, cu un singur L. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, felicitări pentru noua noastră funcție și vă urez mult succes în ea. Să sperăm să nu fim confundați, oricum va fi dificil să fim confundați chiar așa. Stimați domn ministri, vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici, pentru că discutați cu noi prioritățile președinției. Am fost foarte bucuros să văd că piața unică este pe agenda dumneavoastră și este o prioritate. Este evident că ea aduce foarte multe avantaje IMM-urilor, industriei și pasagerilor chiar. Dumneavoastră sunteți cu siguranță conștienți de faptul că sectorul transportului a trecut prin procese destul de dubitabile în anumite state membre, făcând pași înapoi, s-a schimbat legislația în domeniul transportului și se impun foarte multe sarcini administrative suplimentare companiilor de transport. Iată de ce nu se creează numai dificultățile pentru IMM-uri, care de obicei sunt cele care cel mai greu se descurcă cu așa ceva și cu schimbările, dar și s-a creat o fragmentare pe piața internă. Deci eu chiar sper ca președinția, președinția dumneavoastră să reușească să protejeze uh, piața noastră în acest domeniu și să nu ducă la o deteriorare suplimentară. Mulțumesc, domnul Marinescu, vă rog. Thank you, Chair. Good luck. Mulțumesc, doamnă președinte, și mult succes în următorii doi ani și jumătate. Mulțumesc, stimați miniștri, pentru prezentare. Domnule Luis, ați vorbit despre flexibilitate în dosarul EASA. Aș vrea să vă spun că eu știu, de exemplu, că Parlamentul și Consiliul sunt ambele instituții europene, deci pot să vă spun că Parlamentul European nu va accepta niciodată o legislație care nu este europeană, care este mai națională decât este europeană și niciodată nu va accepta să modifice sau să îmbunătățească uh, o legislație în care rezultatul e mai prost decât ceea ce avem în uh, vigoare în momentul de față. Asta este rezultatul abordării actuale. Flexibilitatea este baza tuturor uh, proceselor decizionale. Deci știm că trebuie să fim flexibili, dar în direcția europeană și în niciun caz într-o altă direcție. În legătură cu cerul unic european și dosarele blocate la Consiliu, Deja de mai mulți ani Consiliul a depășit cadrul, um, cadrul tratatelor cu SES uh, 2+, care a fost votat cu majoritate în Consiliu. Trebuie să începeți negocierile dumneavoastră, pentru că aceasta este regula, regula tratatelor. Din punct de vedere politic, va fi dificil să rezolvăm problema, respectăm uh, Spania și respectăm Marea Britanie, dar după martie eu cred că va fi foarte dificil să mai acceptăm că totul se blochează pentru că o țară în domeniul S2+, e o țară care așa exprima rezervere, cere să aștepte până la finalizarea legislației. Deci, uh, vă rog să începeți să negociați SES 2+. Vă rog, mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Koch. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și celor doi miniștri pentru expunerile făcute aici pentru următorii următoarea șase luni. M-am minunat că n-am vorbit deloc de Brexit și pot să spun exact și ce a spus antevorbitorul meu, la fel sunt de acord cu el, dar și tema migrației, politicii vizelor, Doamna Miți, către dumneavoastră o întrebare. Dumneavoastră ați vorbit, domnule Miți, o întrebare, des, ați vorbit despre drepturile pasagerilor în domeniul feroviar. Noi suntem însă în această comisie pentru transportul multimodal. Mai merită pentru un mod de transport să avem uh, reguli speciale sau nu trebuie mai bine să punem accentul pe multimodal și să găsim o soluție comună pentru drepturile pasagerilor multimodali? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Izabela de Monte are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule, doamnă președinte. În primul rând, felicitări pentru alegere și mult succes, mult succes și vicepreședinților și bun venit președinției malteze. Eu cunosc foarte bine această țară și știu ce uh, expertiză are în domeniul turismului. Parlamentul European are o poziție deja adoptată în octombrie 2015, când a adoptat un raport pe turism, a cărei raportoare am fost eu, și în care s-au uh, readus pe tapet argumentele pe care le-ați spus astăzi. Apoi, um, strategia Comisiei va veni în curând și dacă tot vorbim despre turism, trebuie să știm în primul rând care este prioritatea în domeniul turismului pe sectoarele existente în turism. În legătură cu aviația, aș vrea și eu să reiau uh, subiectul pe care l-ați menționat dumneavoastră, uh, Gibraltarul și uh, cred că, într-adevăr, merită pus uh, pe uh, ordinea de zi, pentru că, de exemplu, vom vota mâine strategia aeronautică pentru Europa și eu am propus un amendament tocmai despre Gibraltar. Deci eu nu cred că putem să lăsăm acest subiect tabu. Poziția dumneavoastră trebuie să fie clară și mă bucur foarte mult, de exemplu, că amendamentul acesta va fi votat mâine. Iar apoi, alt subiect, sustenabilitatea. Vreau să știu ce doriți să faceți pentru combustibilii alternativi, de exemplu, gazul natural lichefiat și alți combustibil uh, combustibil care ar putea să ajute la o, o poluare mai mică în atmosferă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Jackie Foster, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, bun venit, stimați eh, miniștri. Mă bucur foarte mult să vă văd aici, în comisie. Sunt foarte interesată și eu de politica maritimă și lucrez uh, foarte aproape de acest sector în Marea Britanie. Deci eu voi face parte cu suflet și voi participa concret din aceast- la această revizuire. Cred că e foarte important să subliniem că e o formă internațională de transport care trebuie să fie conformă cu, cu Organizația Internațională a Muncii. Deci trebuie să avem foarte grijă să vedem uh, ce impunem și ce legislație care vine din partea unor state membre sau din partea Uniunii Europene europene încercăm să impunem. Mă bucur foarte mult să lucrăm împreună pe această industrie importantă. În ceea ce privește aviația, eu am fost ex-raportor pe securitatea aviatică și am fost și raportor pe cerul unic european și dronele sunt subiectul de mare actualitate acum. Revizuirea um, s-a făcut revizuirea ASEI a fost, este și ea acum o prioritate. Eu am fost aici când a fost creată în Parlament. E vorba de un regulament tehnic, nu este vorba de un document politic și trebuie de aceea să ne uităm foarte atent la ce actualizări facem. Am fost foarte bucuroasă să văd că ați vorbit despre concurență, dar pentru că dacă vrem să fim uh, într-adevăr competitivi, trebuie să încurajăm uh, toate companiile să vină aici, trebuie să fim deschiși și trebuie să avem acorduri de servicii foarte bune pentru a putea negocia bine cu uh, companii terțe. Și ceea ce este foarte bun pentru industria turismului. Domnul Van de Camp a pus uh, o altă întrebare. A spus că Malta și-a câștigat independența în 1964 cu dorința majorității maltezilor. Trebuie să nu uităm în problema Gibraltarului că aceștia au avut un uh, referendum în care 98% dintre ei au spus că este mai bine pentru ei să rămână pe un teritoriu suveran al Marii Britanii. Deci să ținem cont și de acest lucru. Mulțumesc, domnule ministru, oricum mulțumesc domnilor miniștri că ați venit în comisie. Mulțumesc, doamnă Foster. Acum domnul de Grandes Pascual, vă rog. Mulțumesc, felicitări, doamnă președinte, și președintei malteze îi urez uh, succes. Sigur, ar trebui să vorbesc în spaniola din Gibraltar. Soluția există, nu trebuie inventată. S-a aplicat întotdeauna declarația de la Londra iar aplicarea ei în Gibraltar se referă și la normele aeriene. Dar părțile trebuie să se pună de acord, adică Spania și Marea Britanie, care au un contencios de multă vreme. Nu văd de ce nu am aplicat acest principiu ca să mergem înainte și să deblocăm această situație. Nu, dacă ne referim și la drepturile pasagerilor. Marea Britanie, e foarte clar, este în situația de Brexit. Deci trebuie să aleagă între drepturile și poziția unui membru veșnic al Uniunii Europene și al altuia care iese din Uniunea Europeană. Dar e foarte adevărat că Spania nu a stat tăcută pe marj, în marja acestor referendumuri ilegale, pentru că uh, Națiunile Unite au, s-a arătat clar că nu se pune problema autodeterminării, ci se pune problema decolonizării. Spania a oferit co-suveranitatea Marii Britanii pentru a-și menține statul quo-ul pentru reședen, re, rezidenții din Gibraltar, dar uh, și lucrătorii care lucrează acolo, care sunt din jurul Gibraltarului, deci trebuie să existe întotdeauna aceste realități cu locuitorii din Gibraltar. Asta este soluția. Nu trebuie să spunem că nu există posibilități legale de deblocare. Au existat întotdeauna și se pot aplica și cu atât mai mult acum dacă ne gândim în uh, cazul Brexit-ului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnilor deputații. Eu m-am pus și eu ultima pe listă. Ați vorbit, domnilor miniștri, de prioritățile dumneavoastră. Cum uh, o să faceți un echilibru între uh, transportul maritim și celelalte moduri de transport? V-ați gândit uh, la un echilibru între porturile din nord și porturile din sud, la nivelul comerțului european, transportul rutien e cel mai important, cu toate problemele sociale și de mediu pe care le cunoaștem. Aveți o strategie, o dorință de a susține eh, transportul maritim intraeuropean. Le mulțumesc colegilor pentru întrebările adresate, iar acum fiecare dintre noastre, domnilor miniștri, veți avea 10 minute ca să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru întrebări și cuvintele amabile. Dar, dincolo de cuvintele amabile, toată lumea știe și toată lumea a spus că transportul pune în față multe provocări și multă muncă. Spun asta nu din inimă, ci din experiență. Spuneați că nu așteptați minuni și evident că noi nu o să facem minuni. Dar știți că în, în Malta se spune că dacă suntem uniți, suntem puternici și împreună putem să facem mai multe lucruri. Cred că dacă există voință, există și putirință. Deci dacă lucrăm împreună, putem reuși. Nu să facem totul, firește, dar putem reuși, putem să facem pași înainte. Și acum o să trec la întrebările pe care mi le-ați adresat. Siguranța rutieră. Ne vom concentra pe țintele legate de rănile, de, de leziunile grave, nu vătămările gravele. Noi vom adapta o declarație ministerială privind uh, siguranța uh, rutieră adică vrem să stabilim o țintă pentru vătămările grave și să le reducem cu jumătate până în 2025. Președinția a evaluat uh, cele spuse de Parlament privind vătămările grave. Ne gândim și la inițiativele care au fost întreprinse de statele membre, iar Consiliul și la Consiliul în 2010, în timpul președinției belgiene, a adoptat niște concluzii în acest uh, sens E vorba de 135.000 de cazuri pe an de vătămări grave, iar sunt 170 ceva pe zi care îi afectează pe cei care suferă. Deci sunt costuri uh, sociale foarte mari provocate de accidentele rutiere. Deci avem obligația morală să acționăm. Cât privește vehiculele automate, în aceste șase luni vom continua să uh, ne concentrăm pe ce s-a adaptat în timpul președinției olandeze și să avem un dialog uh, la nivel înalt structurat pentru aceste vehicule, pentru a discuta evoluțiile, să facem recomandări, să împărtășim cele mai bune practici, să sporim uh, acceptarea și conștientizarea publică. Trebuie să colaborăm, cum spuneam, uh, încă de la început. În ceea ce privește zonele speciale și utilizarea combustibililor alternativi, Trebuie să ne concentrăm pe aplicarea cadrului legal cu scopul de a prelua combustibile alternativi. Dacă ne gândim la transportul uh, maritim, uh, în ceea ce privește reglementările Organizației Maritime Internaționale, e nevoie de investiții trebuie să utilizăm instrumentele cum ar fi TNT ca să ne concentrăm pe dimensiunea verde a transportului, iar în timpul mandatului ne vom strădui să facilităm acest proces. De asemenea, ne referim și la uh, utilizarea uh, petrolului greu. Uh, pachetul de siguranță rutieră ne gândim la toate inițiativele din transport și vrem să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a prelua orice propunere uh, care e adoptată în timpul mandatului nostru. Vrem să pregătim terenul pentru următoarele președinții colegii estonieni, trebuie să promoveze acest pachet. Deci, dincolo de președinția noastră, este o șansă pentru a uh, da un impuls cu totul nou. În ultimele luni, cele trei instituții au adoptat uh, acest al patrulea pachet feroviar, iar acum punerea în aplicare trebuie să devină reală. Să sperăm că acest al patrulea pachet feroviar va da un impuls nou acestui sector. Vrem să demonstrăm că am identificat uh, că sectorul acesta poate să elimine congestiunile, aglomerarea urbană și să degreveze cumva transportul urban și poate găsim și soluții financiare. Viitorul sectorului feroviar depinde de cooperarea dintre părțile interesante și este important ca toate instituțiile să fie sensibile la aceste tendințe. În ce privește ERTMS, digitalizarea în sectorul uh, transporturilor, trebuie să accelerăm uh, dezvoltarea lui în toată Europa. În timpul mandatului nostru vrem să facilităm acest proces. Iar companiile fantomă s-au pus întrebări legate de dumpingul social și criteriile pentru stabilirea unor asemenea firme de transport. Noi am identificat mijloace de a face față acestor companii fantome. Încercăm Uh, să vedem cum se face accesul la profesie și, profesie și accesul la piața de cabotaj internațională uh, și la piața de transport de marfă. Asta vrem să nu mai împiedicăm accesul IMM-urilor la această piață uh, pachetul rutier și problemele sociale, condițiile sociale a lucrătorilor din transport sunt importanți pentru propunerile care vor fi făcute de Comisie anul acesta în acest sector. E vorba de perioadele de odihnă și perioadele de a conduce. Se discută și detașarea lucrătorilor, pentru că acolo sunt două rezultate puternice. Cât privește detașarea lucrătorilor, o să încercăm să ajungem la o abordare generală, iar în ceea ce privește măsurile adoptate de unele state membre privind salariul mediu și standardele minime pentru lucrătorii din, din transport, uh, unele state membre s-au referit la inițiative specială care cauzează fragmentarea pieței interne. Iar uh, Comisia a, trebuie să propună a, uh, ceva cât mai repede pentru a adopta măsuri noi. Cât privește EMSA, agenția are plus valoare și are un rol cheie în politica maritimă a Uniunii Europene. În timpul mandatului nostru vom avea o colaborare foarte bună cu EMSA, o vom menține ca atare. În ce privește migrația și uh, politica de transport și azil, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt implicați în salvarea a zeci de mii de migranți inclusiv uh, domeniul maritim care a jucat un rol important în acest uh, sector datoria noastră morală și juridică ne va face în continuare să-i salvăm pe cei care se pierd pe mare. Consiliul și Parlamentul au acționat în această privință. Au fost uh, adoptat nou cadru legal pentru a face față provocărilor și trebuie să ajungem la o aplicare eficientă și întărirea cooperării între agențiile competente și trebuie să folosim structurile cu scopul de a rezolva problema migrației. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor dumneavoastră și acum aș vrea să-l mulțumesc în primul rând lui Michael și vreau să o felicit pe doamna Karim Adeli și acum o să-i dau cuvântul colegului meu, domnul Zamit Luis. Thank you, uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru această discuție și vă mulțumesc și pentru întrebările pertinente. În al doilea rând, vreau să le mulțumesc vorbitorilor care și-au dat seama cu ce limitări ne confruntăm pe mandatul de șase ani, dar vă asigur că suntem hotărâți să uh, facem tot ce ne stă în putință. Evident, cu smerenia necesară, uh, dar vrem să aducem plus valoare în această primă președinție a Maltei. Următoarea va fi peste vreo 17 uh, ani. Mă voi referi în primul rând la EASA, la aviație și apoi la problema vizelor și a turismului și o să încerc să fiu cât mai concis cu putință. Doar starul EASA. Vreau să-i mulțumesc raportorului, domnului Marinescu, care s-a exprimat foarte clar în intervenția de astăzi și anume că trebuie să ajungem la o concluzie europeană și nu una națională și vă asigur că președinția vede această situație în acest mod. Evident, mulțumesc uh, partenerilor trioului pentru progresele făcute. Președinția s-a angajat în acest dosar. Vrem să ajungem la un acord cu colegiuitorul, care este Parlamentul European luăm problema foarte în serios uh, din punct de vedere al aspectelor sociale și economice. Trebuie să ajungem la un acord, dar trebuie să fie un acord uh, care să respecte trei principii de bază. Siguranță, un sector al aviației europene mai puternic și apoi un sector al aviației care să poată să concureze pe plan internațional. Acestea sunt cele trei principii de bază cât privește Uh, dosarele blocate, dreptul pasagerilor și SS 2+, suntem de acord cu frustrarea menționată de dumneavoastră. Să sperăm că statul quo acesta nu va rămâne ca atare. Ce pot să vă spun astăzi? O să ne dăm toată silința să cooperăm și să susținem orice efort și orice soluție pentru deblocarea acestor dosare foarte importante. Ați menționat de asemenea acordurile din domeniul transportului aerian, sunt foarte importante. Uh, serviciile, acordul pentru servicii aeriene este de asemenea important, uh, care privește și dincolo de granițele Europei cât privește transportul aerian. Dacă ne gândim cu seriozitate la turismul pe termen lung, care pentru noi este extrem de important. Vom, uh, ne vom ocupa de această chestiune. Există activități în desfășurare privind acordurile din aviație, dar ne vom concentra și pe posibilitatea uh, ca prin consultare cu statele membre să ajungem la uh, posibilitatea de a avea noi acorduri atât uh, bilaterale cât și multilaterale cu alții, alte țări importante. A doua chestiune, a doua întrebare s-a referit uh, la turism. V-ați referit la problema vizelor. E o chestiune importantă din punct de vedere al turismului pentru că dacă vrem uh, turism pe termen lung, trebuie să avem o politică a vizelor uh, mai uh, ușoară din punct de vedere administrativ și să se aplice toate aceleași principii în toate statele membre. În același timp, să se respecte și chestiunea securității, care este foarte importantă. Suntem conștienți de negocierile grele cu Parlamentul European din acest moment, Malta și-a asumat președinția și consideră că trebuie făcute eforturi pentru a ieși din acest blocaj. Cu împreună cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, sperăm să facem cât mai curând pași înainte în acest dosar. Iar în ceea ce privește aplicarea la turism a politicii integrate maritime, a oceanelor și a creșterii albastre, recunoaștem nu numai din punct de vedere al turismului că, de fapt, creșterea albastră este foarte importantă și generează mai multe locuri de muncă. Din punct... Eu, noi suntem o națiune maritimă și înțelegem că este o șansă extraordinară și vom acorda un loc de frunte pe lista priorităților noastre prin adoptarea unor concluzii ale Consiliului care vor deschide niște căi în acest sens. Firește, vom evalua ce s-a întâmplat până acum cu politica maritimă integrată și cu creșterea albastră și vom uh, stabili o agendă concretă. Iar uh, ultimul punct, referitor la relațiile cu China și turist, turiștii veniți din China și turiștii veniți din alte părți ale lumii, uh, Trebuie să ne străduim și trebuie să cooperăm cu toții. Este agenda noastră, este obiectivul nostru. Suntem concurenți, dar concurența e sănătoasă în turism. Și uh, suntem diversi în ofertele, ofertele turistice, diversitatea trebuie respectată și cred că are să fie prioritatea mea în agenda pentru turism în timpul acestei președinției și anume să cooperăm pentru a dezvolta o ofertă integrată, o ofertă pe care Europa ca destinație să o poată prezenta. Nu este o ofertă care să constrângă statele membre, ci să sărbătorească cumva diversitatea. Și dacă vorbeam de conectivitatea aeriană, și strategia aeriană comună, strategia comună în aviație, ne vor aduce fluxuri de turiști din veniți din alte părți ale lumii uh, și mai multe locuri de muncă de calitate. Vă mulțumesc uh, pentru această șansă și vă asigur că atât eu și toți colegii mei și în general prezenția malteză ne vom uh, strădui să generăm plus valoare pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult! Merci, monsieur le ministre! Merci beaucoup! Vă mulțumim, domnilor miniștri! Contăm sprijinul dumneavoastră. Sunteți întotdeauna bineveniți uh, la noi. Ați vorbit din nou și din nou despre cooperare. Ei, suntem deschiși. Dar, bineînțeles, noi vom vorbi întotdeauna despre prioritățile noastre. Sper că vor coincide cu prioritățile dumneavoastră. Vă mulțumim mult pentru sprijin și vă urăm la revedere. Mes chers collègues, nous allons continuer nos travaux. Stimați colegi, continuăm ședința. Dacă doriți să purtați uh, discuții bilaterale, vă rog să o faceți în afara sălii. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Monsieur le la France est très bien représentée. Ah, ça Je te remercie d'avoir parlé du tourisme d'entrée. Ah oui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 je ah <laughs> continuăm noi travaux, mes chers Continuăm ședința, stimați colegi. Procesul verbal al ședințelor din 9 și 10 noiembrie 2016 n-a avut parte de niciun fel de comentariu, prin urmare considerăm aceste, acest proces verbal aprobat. Continuăm discuția cu uh, discuția privind cele trei dosare refit referitoare la normele de siguranță pentru navele de pasageri. Doamna Magda Olșevska ni s-a alăturat astăzi, o vom asculta imediat și după aceea le vom da cuvântul celor trei raportori, doamnei Bilbao Barandica, domnului Riche și doamnei Aiuto. Nu cred că doamna Aiuto este în sală. În orice caz, dăm uh, cuvântul reprezentantului Comisiei, mai întâi de toate pentru vreo 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața. Vă mulțumesc că dați ocazia Comisiei să vă prezinte pachetul celor trei uh, propuneri RIFIT cu privire la uh, siguranța navelor de pasageri. Uh, Vă amintiți probabil că în noiembrie 2015 uh, Comisia a prezentat deja Comisiei dumneavoastră um, evoluția acestor uh, evaluări ale adecvării a, a, a actelor legislative privind uh, siguranța navelor de pasageri. Am prezentat rezultatele, primele rezultate. Uh, Parlamentul European a fost încântat de ambiția noastră de a simplifica uh, actele legislative. După aceea, în uh, septembrie 2016, am uh, primit din partea Parlamentului European semnalul că aceste modificări uh, sunt uh, practic uh, actualizate, țin cont de evoluțiile tehnologice și evoluțiile necesare în domeniul securității. Comisia TRAN ne-a cerut să analizăm aceste acte legislative, însă pornind de la pre premisa că siguranța și securitatea nu trebuie să fie în niciun fel scăzute. Ei, prezentarea pe care voi, voi ține-o astăzi uh, vă va dovedi că mm, tocmai aceasta este ambiția Comisiei Europene prin cele trei propuneri pe care le discutăm. Haideți să Începem cu analiza adecvării și principiile care au stat la baza acestei analize. Întâi de toate am încercat să evaluăm funcționarea legislației. Evaluarea ne-a arătat cât se poate de clar că regulile nu trebuie să fie schimbate în totalitate și că acestea sunt adecvate. Cu toate acestea, Chiar dacă obiectivele actelor legislative sunt în continuare relevante și securitatea este garantată uh, și actele legislative sprijină în continuare mobilitatea cetățenilor europeni, deci aceste obiective sunt asigurate, dar cu toate acestea mai există domenii în care e nevoie de simplificare, de mai multă claritate de asemenea. Să nu uităm că aceste acte legislative au fost uh, promulgate cu 15 ani în urmă și, prin urmare, trebuie să ținem cont de evoluțiile tehnologice și uh, evoluțiile din alte domenii. Da. Dacă ne uităm la propunerile Comisiei, ne dăm seama că ideea care stă la baza lor este următoarea. Vrem să ne asigurăm că sunt actualizate Uh, cerințele în vigoare în momentul de față în ceea ce privește înregistrarea pasagerilor și echipajelor navelor de pasageri. Ne dorim ca securitatea oferită acestora uh, să fie la cele mai înalte standarde. De asemenea, ne uităm la regulile de siguranță pentru uh, navele de pasageri uh, și le evaluăm și, de asemenea, analizăm și uh, situația feriboturilor și ale navelor de mare viteză uh, și la inspecțiile cărora trebuie să le facă obiectul aceste nave. Ne dorim ca aceste inspecții să nu fie prea împovărătoare, dar uh, cu toate aceste inspecțiile se doresc a fi de bună calitate și pe viitor. Ne dorim de asemenea o mai bună coordonare între inspecții. Avem aici revizia a trei trei eh, acte legislative, directiva 41 eh, din 98. Trebuie să ne amintim că nu trebuie să fie permis nu trebuie să fie permisă urcarea la bord a unui număr prea mare de pasageri, dar eh, în plus, înregistrarea acestor nume este esențială pentru efect, pentru Uh, pentru operațiunile necesare de cercetare și căutare. De asemenea, regulamentul 45 din 2004 este revizuit pentru a ne asigura că lacunele existente sunt elim, elimita, eliminate. De asemenea, ne dorim ca Convenția SOLAS să, să fie acomodată în uh, acheul comunitar. După aceea mai avem uh, directiva 35 din 99 cu privire la feriboturi și la navele de mare viteză. Ei bine, spuneam deja, uh, este vorba aici despre inspecții pentru genul acesta de nave. Să nu uităm că navele acestea sunt foarte des exploatate, uh, dar uh, numărul lor nu este neapărat extraordinar de mare în Uniunea Europeană. Trec acum la fiecare dintre propuneri în parte. Dacă aveți nevoie, bineînțeles, de detalii suplimentare, stau la dispoziția dumneavoastră. Începem cu înregistrarea persoanelor, uh, uh, pasagerilor la bord. În primul și în primul rând, înlocuim sau introducem obligația de a introduce datele cu privire la pasageri în uh, acea fereastră unică națională, pe care o știți uh, cu siguranță foarte bine. De asemenea, ne dorim ca datele să fie înregistrate într-o manieră digitală. Asta pentru uh, a ușura procesarea ne dorim, practic, ca cadrul european digital pentru transportul uh, maritim să fie astfel mai, uh, mai actualizat. Directiva este una veche, și tocmai de aceea SafeSeaNet și această fereastră unică națională nu sunt incluse în directivă introducem aceste concepte în propunerea noastră nouă și venim cu noi cerințe de raportare a anumitor incidente. Știm prea bine că metodele existente în momentul de față sau folosite în momentul de față pentru semnalarea incidentelor și accidentelor nu facilitează neapărat operațiunile de căutare și salvare și nu facilitează de asemenea um, furnizarea de informații informații cu privire la pasagerii care sunt implicați într-un uh, astfel de accident. Încercăm să ameliorăm situația. Bineînțeles, există câteva modificări auxiliare în propunerea noastră. Una se referă la perioada de păstrare a datelor. Autoritatea pentru Protecția Datelor este de acord cu noi. Uh, noi considerăm că datele pasagerilor nu trebuie să fie păstrate după încheierea călătoriei sau după încheierea investigațiilor în cazul uh, survenirii unui eventual accident sau incident. Pentru a facilita accesul la informații pentru rude, propo, propunem uh, oferirea de uh, informații voluntare cu privire la naționalitate. Această propunere pur și simplu e menită a ușura căutarea anumitor pasageri de către ruderele lor. N-are nimic de a face cu securitatea. Mai există și o introducere cu privire la zonele maritime, dar bine, n-are rost să intru în detalii. Următoarea propunere este Directiva 45 din 2009 cu privire la cerințele pentru navele de pasageri. Cel mai important element este legat de clarificarea domeniului de aplicare. Ne asigurăm că uh, navele din aluminiu trebuie să fie certificate conform acestei directive, trebuie să fie certificate, uh, să fie autorizate, să se dovedească că nivelul de siguranță garantat de aceste nave este cel mai înalt cu putință. Directiva explică o serie de elemente tehnice cu privire la um, standardele existente, materiale echivalente, etc., etc., nu intru în detaliu. În detalii, Comisia propune o perioadă de tranziție de 5 ani. De ce? Pentru că știm că în unele cazuri vor fi necesare modificări uh, suplimentare pentru a se îmbunătăți nivelul de, se- uh, de securitate la bordul acestor nave din aluminiu. De asemenea, am purtat uh, discuții intense, am demarat studii aprofundate în ceea ce privește navele cu o lungime mai mică de 24 de metri. Noi am decis ca acestea să fie eliminate din domeniul de aplicare a acestei directive. Pe de altă parte, însă, și iată, fac un anunț astăzi, lucrăm la inițiativa privind codul referitor la navele de mici uh, dimensiuni ne-am dat seama că cerințele pentru aceste nave mici sunt diferite în diferitele state membre. Nu înseamnă că cerințele în vigoare nu sunt funcționale, dar problema este aplicarea nearmonizată la nivelul Uniunii Europene a diferitor uh, cerințe referitoare la navele de mici dimensiuni. Ne-am gândit că în cazul acestei directive însă navele acestea să fie eliminate din domeniul de aplicare. Am considerat că este cea mai bună abordare. În propunerea noastră venim cu uh, câteva modificări. De asemenea, uh, s-a purtat o discuție cu privire la navele cargo uh, transformate în nave de pasageri. Ei, directiva spune că cerințele de conversie se aplică tuturor navelor, nu doar celor existențe, existente. După aceea clarificăm uh, tipul de nave la care se aplică această directivă. Există în continuare nave pentru care nu există standarde internaționale agreate și uh, tocmai de aceea noi am considerat că aceste nave nu ar trebui să fie să fi, intre în domeniul de aplicare a acestei directive. Nu considerăm că includerea lor aici ar uh, spori claritatea situației. Și avem și o ultimă propunere este vorba despre directiva cu privire la inspecții. Vorbim aici despre navele care sunt funcționale, pentru că există regimuri diferite care se aplică diferitelor nave în funcție de pavilion sau de tipurile de inspecții cărora le fac obiectul. Au existat o serie de suprapuneri, prin urmare, inspecțiile nu au fost neapărat uh, eficiente, nu au fost uh, demarate în așa fel încât obiectivele uh, uh inspecției să, se, să fie atinse într-o manieră con- concretă. concretă. Tocmai uh, de aceea avem uh, controlul uh, sau inspecțiile demarate de statul portuar în cazul uh, navelor care poartă pavilionul respectiv și mai există indicații cu privire la inspecțiile cărora le vor face obiectul navele care nu fac parte din Uniunea Europeană. În orice caz, ideea este ca inspecțiile să fie periodice, într-o mai... demararea acestora trebuie să fie echitabilă, uh, calendarul acestora trebuie să fie echitabil, de asemenea, inspecțiile trebuie să fie bine țintite și mai este un slide aici. Ne referim tot la această directivă. Încercăm în slide-ul acesta să vă explicăm care sunt diferențele pentru diferitele tipuri de, de state. Las acest slide pe ecran. Uh, pentru a-l discuta eventual în detaliu, dar în orice caz, vedem aici uh, ce se întâmplă cu, sau cum anume încercăm noi să cumulăm inspecțiile în cazul navelor uh, care nu dețin neapărat uh, pavilionul statului portuar. Însă, ideea esențială din spatele acestei propuneri este aceea de a păstra un nivel înalt de securitate, fără însă a um, crește numărul de inspecții. Inspecțiile trebuie să nu se suprapună, trebuie să fie cât mai uh, eficiente cu putință. De asemenea, avem aici un plan de punere în aplicare atașat propunerii și uh, trec la, poate la ultimul slide din prezentarea mea. Vă spuneam că până la urmă toate acestea fac parte dintr-un exercițiu mult, mult mai larg pe care l-am demarat deja. Se prea poate ca în curând să venim cu noi propuneri noi încercăm să găsim, uh, să creăm un cadru de standarde pentru toate navele de pasageri cu o dimensiune a învergură mai mică de 24 de metri. De asemenea, încercăm să îmbunătățim standardele de stabilitate și, uh, de asemenea, încercăm să verificăm standardele tehnice împreună cu EMSA. Domnul Mele va veni uh, în fața dumneavoastră în cursul dumneavoastră, în cursul după amiezii și tocmai de aceea vreau să vă spun că EMSA ne-a ajutat în absolut toate eforturile demarate de către noi și vreau să mulțumesc MSI pentru lucrul acesta. Cam atât din partea mea, aștept întrebările dumneavoastră. Bineînțeles, suntem deschiși uh, propunerilor și comentariilor dumneavoastră. Ne dorim ca aceste propuneri să fie finalizate cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc! Merci à vous pour cette euh, présentation. Je vais laisser maintenant la parole. Mulțumesc. O să dăm cuvântul acum raportorilor și o să începem cu doamna Bilbao. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă felicit pentru noua dumneavoastră funcție. Să sperăm că vom avea posibilitatea să colaborăm bine, așa cum am făcut-o cu domnul președinte Kramer Deși nu este aici, vreau să-i, să-i mulțumesc încă o dată pentru activitatea din acest doi ani și jumătate. Vreau să-i mulțumesc de asemenea Comisiei pentru propunerile făcute. Grupul ALDE este de acord cu criteriile generale de îmbunătățire a legislației, uh, cu criteriile de simplificare, de lămurirea definițiilor, cu alte cuvinte, să ne ocupăm astfel încât aceste directive să fie aplicate mai clar, fără interpretări și mai simplu. Suntem de acord cu obiectivele generale prezentate în aceste acte normative. Prima, registrul persoanelor uh, de la bord, uh, sunt de acord că trebuie să existe un asemenea registru cu ghișeu unic, pentru că în felul acesta lucrurile sunt mai sigure și mai transparente. Și cred că e o șansă pe care trebuie să o folosim și să folosim uh, domeniul digital pentru a trece peste barierele care pot să apară în dialogul politic uh, apropo de aplicarea unor criterii. Sigur, e adevărat că trebuie să existe un contact între autorități și uh, firma de navigație. Dar știm cu toții că atunci când se produce un accident, firma de navigație poate să aibă alte preocupări. Deci trebuie să mai analizăm lucrurile și anume să vedem cine ce registre ține și dacă tehnologia nu ne poate ajuta să trecem de aceste obstacole cu care ne confruntăm acum. Apoi, reținerea datelor e o temă, sigur, importantă, putem fi de acord cu ea și putem face pași înainte. Mi se pare foarte adecvat uh, că, de faptul că e nevoie să se facă o trimitere la cetățenie, dar o să vedem dacă putem să trecem dincolo folosind uh, noile tehnici, noile tehnologii. Uh, inițiativa 45-25-9 trebuie să lămurim niște concepte să vedem care sunt echivalentele materiale. Aici s-au creat uh, multe confuzii privind uh, interpretările foarte divergente din statele membre, iar domeniul de aplicare uh, ar trebui să avem o dezbatere mai amplă privind includerea sau nu a acestor embarcațiuni de mai puțin de 24 de metri. Trebuie să dezbatem această chestiune pentru că cele spuse de comisie mi se par uh, interesante. Comisia vrea să adopte niște norme privind vasele de dimensiuni mai mici, dar când crede comisia că va fi disponibil acest cod uh, cu, pentru embarcațiunile de dimensiuni mai mici, când va fi gata codul și dacă suntem cumva aliniați la dată. Suntem de acord cu data de transp- transpunere, vorba de un an de la intrarea în vigoare. Grupul ALDE va menține această poziție. Vreau să spun că suntem gata să colaborăm uh, așa cum am făcut-o și cum acum în diversele rapoarte și lucrând împreună să putem uh, să rezolvăm și să asigurăm siguranța pasagerilor, pentru că de fapt ei sunt cei care ne preocupă cel mai mult. Mulțumesc! Merci, Bilbao. Mulțumesc foarte mult, doamnă Bilbao. Îi dau cuvântul doamnei Amato, care o înlocuiește pe doamna Iuto. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu intervin în numele deputatei Aiuto, care se scuză pentru că nu este aici, n-a putut veni. Vreau să-i transmit așadar mesajul, transmit mesajul dânsei. Colega mea mulțumește DigiMove din partea Comisiei Europene pentru cum au lucrat în ceea ce privește siguranța navelor și tuturor raportorilor din umbră de asemenea. Am definit un calendar care prevede discuția raportului până în 27 și 28 februarie, cu votul care va avea loc probabil pe 11 aprilie în comisie. Din partea noastră există un interes foarte clar de a, remâni, de a păstra cele trei dosare refit unite până am ajuns la un acord. Am uh, luat notă de propunerea Comisiei Europene și de poziția Consiliului și uh, relatoarea este de acord cu revizuirea legislației existente, mai ales uh, revizuirea Directivei 45 din 2009. Este foarte important să notăm importanța deosebită a aplicării normelor de siguranță pentru navelor de pasageri, mai ales pentru că accidentele din ultimii ani cu nave de pasageri au atras uh, atenția Uniunii uh, Europene și, în general, a instituțiilor asupra acestor probleme. Raportoarea a luat uh, notă de diferitele propuneri și, anume, embarcațiunile de mai puțin de 24 de metri care fac obiectul directivei, propunerea de a excepta navele de oțel din de această directivă și de aluminium, cer scuze, și, de asemenea, decizia de a face o o completare ulterioară, desigur și grupurile politice și raportorii din umbră sunt liberi să o facă acum. Parlamentul European este foarte important să aibă o poziție unică în negocierile cu celelalte instituții. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Amato, iar acum are cuvântul domnul Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru acest al treilea raport, necesitatea refitului care a fost promis de către Comisie este evidentă. Nu e vorba numai de o simplificare, ci și de a îmbunătăți sistemul de inspecții uh, tehnice și de securizare a transportatorilor rutieri, transportatorilor maritimi de nave uh, de înaltă viteză. Se știe, de exemplu, că în cazul uh, navelor de tip ferii, au uh, existat destule tragedii în ultimii ani, mai ales în ultimul în uh, Europa chiar sau în Corea, uh, care au dus la foarte multe victime umane. Propunerea se justifică, așadar, ea se bazează pe faptul că două regulamente datează din 98 și din 2009 și că prevedeau inspecția acestor nave de pasageri în funcție de tipul de uh, navă și am constatat că totuși aceste două regulamente uh, sunt, aveau paralelisme, lucruri care se suprapuneau, dar în același timp erau lacune neacoperite și deci inspecțiile nu se întâmplau așa cum ar fi trebuit. Deci, uh, propunerea comisiei este binevenită. Eu cred că faptul că cele două inspecții anuale uh, Uh, sunt prevăzute acum uh, de către serviciul uh, competent și altă, altă verificare care trebuie făcută la șase luni, acum este prevăzută nou regulament, mi se pare un lucru bun. Mai am o întrebare însă pentru comisie, am adresat-o deja, și anume ce se întâmplă când avem un, un serviciu care este oferit de un stat de un membru către o țară terță când uh, nava merge sub pavilionul țării membre. Deci vreau să aștept răspunsul comisiei pentru că nu mi-e foarte clar ce se întâmplă în acest caz. Mai am o altă întrebare. Dacă este necesar să redefinim sau să restabilim autoritatea competentă în statele membre, pentru că ea este cea care trebuie să dicteze inspecțiile, dacă am putea da eventual o definiție generală. O a treia remarcă cu privire la excepții rămâne destul de neclară. Eu sunt destul de reticent în ceea ce privește excepțiile și capacitatea de a nu avea noi uh, inspecții în cazul unor realocări. Există totuși anumite schimbări de, uh, de rută, de exemplu, care impactează asupra uh, navei respective și cred că ideea că aceste inspecții sunt suficiente numai pentru că se fac la intervale regulate de timp nu mi se pare o idee suficientă, nu mi se pare bine. Mai e o problemă pe care vreau să o menționez, costurile de imobilizare în contul porturilor. Bineînțeles că armatorul este cel care are această sarcină în general, dar dacă vaporul este imobilizat uh, mai mult timp într-un port, aceasta creează un, o daună, bineînțeles, de exploatare portului respectiv. Deci aici nu e foarte clar cine trebuie să plătească uh, costurile, taxele de port. Și o ultimă întrebare este de ce vorbim de 12 pasageri și nu vorbim de mai mult sau de mai puțin? E vorba de un criteriu care mi-a scăpat, care a fost stabilit într-un anumit fel. În rest, e un raport bun, mi se pare extrem de binevenit și susținem inițiativa Comisiei uh, și așteptăm și răspunsul la întrebările pe care le-am menționat. Mulțumesc, domnule Riche. Acum o să dau cuvântul raportorilor din umbră. Vreau să încep cu domnul Loglies, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domn președinte, domnul Pulieze. Aș vrea să vă urez mult succes pentru noua dumneavoastră funcție pe care o veți avea în următorii doi ani și jumătate și vreau să mă asociez și eu mulțumirilor către domnul Kramer pentru cum a condus comisia în ultimii ani. Am ascultat cu multă atenție discuția și prezentarea reprezentantului comisiei. Sunt uh, de acord cu scopul acestui parcurs. Sunt de acord cu liniile generale identificate de către dânsul, dar um, e clar că la orice directivă este nevoie să vedem o îmbunătățire a condițiilor de siguranță ale navelor, ale pasagerilor la bordul navelor și salut această, această tendință. Sunt de acord și cu regulile cu privire la embarcațiune de mai puțin de 24 de metri lungime și în ceea ce privește perioada de tranziție, de asemenea, o salut. Pe alte teme, cred că o să avem ocazia să mai discutăm la alte reuniuni, în care o să mai găsim și alte uh, rezumate din partea comisiei pe care să discutăm. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Jackie Foster. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc comisiei. Colegul meu se ocupă de a treia parte a pachetului, dar dânsul nu este aici în ceea ce privește numărarea pasagerilor. Înțeleg însă că mai sunt multe de negociat aici, asta este ceea ce am auzit la ultimul raport pe care l-am discutat, discuție care încă văd e în curs la comisie. Vreau de aceea să menționez doar alte două puncte de la raportorii din umbră. Cred că în ceea ce privește inspecțiile în port, eu ce înțeleg este că discuțiile au avansat. Și pe total s-a ajuns la o concluzie destul de bună. Deci, din perspectiva mea, nu sunt probleme foarte mari. Însă, ceea ce e foarte important este că directiva se va aplica și uh, membrilor EEA, deși eu nu sunt inclus și momentan în uh, directivă. Am câteva întrebări cu privire la regulile de siguranță pentru pasageri. Salutăm o um, serie de uh, schimbări, excluderea um, navelor de mai, uh, mai scurte de 24 de metri. E foarte important ca să existe o recunoaștere în sectorul maritim a diferitelor circumstanțe, a diferitelor condiții care aplică, care se aplică în statele membre. Pentru că dacă nu facem acest lucru, e, nu e bine. E clar că una este să stai în Austria și alta este să ai Atlanticul la, la, la o aruncătură de băț și să ai alte condiții de navigare. Ați menționat câteva puncte în legătură cu actele delegate și faptul că acestea au fost transferate uh, sau transpuse în acte de implementare, de punere în aplicare și aici trebuie să vedem care este competența Uniunii Europene în uh, legătură cu convențiile pe care le avem în domeniul maritim. Avem alt aspect uh, care ne interesează, pe care l-am regăsit în directivă acum câțiva ani. E vorba de înălțimea valurilor. Aici avem câteva specificații în funcție de statele membre, pentru că, din nou, circumstanțele sunt diferite și uh, în general, în uh, insulele de vest ale Scoției, de exemplu, e, sunt alte condiții decât în altă parte. E nevoie de echipament suplimentar. Însă nu, e, nu există o justificare să, o, să detaliem prea mult. Eu cred că felul în care sunt construite navele în ziua de astăzi uh, e, rezolvă de la sine problema aceasta. Știm că unul dintre colegi ar dorea să aibă un sistem de rute maritime, dar la noi, cel puțin în Marea Britanie, nu se dorește așa ceva. Cam aceasta e poziția noastră. Am vrea însă că anumite puncte să fie schimbate, de care vorbeam, și am vrea, dacă vreți să păstrați excepția, să o păstrăm, dar uh, eu voi uh, observa evoluția dosarului și voi vedea ce se întâmplă. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult um, din partea comisiei, așadar pentru ce ați făcut. Eu venind dintr-o națiune maritimă știu cât de important este să avem reguli bune în domeniul acesta și suntem parte din Organizația Internațională Maritimă. Nu vrem să intrăm în conflicte cu reguli și reglementări pe care le impune această organizație. Deci e foarte important să uh, ne uh, armonizăm reglementările și cu nivelul internațional. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, gestionat procesul foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul acum? Doamna Muntorote Aqua. Obrigada, senhora Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult Comisiei pentru prezentarea pe care a făcut-o aici, a celor trei propuneri, un pachet maritim, un sector maritim foarte important pentru Uniunea Europeană și care este de asemenea foarte important pentru statele membre care, în general, se lovesc foarte des de aceste probleme. E foarte uh, clar am citit adinar că a existat uh, un accident cu o embarcațiune un, lângă Lisabona cu 33 de răniți uh, catamaran. Deci, iată, din nou un exemplu care ne arată că trebuie să lucrăm la astfel de propuneri, să găsim soluții cât mai repede pentru a garanta siguranța pasagerilor și să garantăm în același timp siguranța mărilor noastre. Dacă ar fi să mă refer la cele trei propuneri pe care le-ați prezentat, uh, care, cu care sunt de acord. E important să găsim un cadru de reglementare care să fie foarte ușor de discutat, care să fie foarte ușor de acompaniat, dar în același timp care să fie cât se poate de ușor de implementat pentru ca să atingem obiectivele acestei directive. Dacă e să ne referim de asemenea la importanța digitalizării și a dezvoltării tehnologice aici, în ceea ce privește registrul pasagerilor, poziția uh, noastră este că trebuie să um, clarificăm problema responsabilității companiilor maritime foarte clar și în același timp să garantăm actualizarea datelor. Când se întâmplă un accident în caz de urgențe, e clar că e important să avem un astfel de sistem de informare pentru că autoritățile să știe imediat. Sunt foarte bucuroasă de tot ce s-a făcut. Um, vreau să mă refer la un comentariu al Comisiei și anume că s-ar putea ca toate statele membre să aibă o, un ghișeu unic uh, portuar pentru a rezolva problemele uh, Um, portoare legate de informațiile uh, care privesc porturile. În ceea ce privește sistemul de identificare automată, sunt de acord cu legislația pe care ați propus-o. Anumite um, embarcațiuni sunt exceptate de la obligativitatea de a participa la acest sistem. Deci poate că dumneavoastră vreți să ne spuneți că, fiind dat că avem realități diferite în state membre diferite, trebuie să ținem cont de aceste diferențe. Și pentru a încheia, um, trebuie să eliminăm anumite referințe care sunt vechi, învechite. Mă refer aici la propunerea de siguranță cu privire la navele de tip ro-ro ferry și uh, trebuie de asemenea să ne armonizăm cu legislația internațională. Aș vrea de asemenea să mai fac un comentariu cu privire la sistemul de inspecții. adică, mai clar spus, uh, inspecțiile care sunt uh, realizate până acum, care se bazează pe gradul de risc și nu se bazează neapărat pe uh, embarcațiunea aceea sau compania respectivă. Aș vrea de aceea să fac un comentariu despre faptul că Comisia nu a folosit sistemul de inspecție pe bază de risc. Mulțumesc oricum Comisiei pentru tot ceea ce a propus și suntem dispuși să colaborăm și mai departe pentru a îmbunătăți această directivă și pentru a garanți condiții cât se poate de bune uh, cetățenilor noștri. Mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est à... Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Keith Taylor. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult Comisiei pentru prezentarea făcută. Am două puncte în legătură cu siguranța și m-aș bucura să aud comentarii de la dumneavoastră. Prima întrebare este dacă sunteți mulțumiți cu îmbunătățirile legislației actuale pentru că nu prea se vorbește despre ele decât atunci când s-au pierdut vieți sau a fost un accident. Sunteți mulțumit uh, cu, de uh, schimbările aduse legislației actuale. A doua întrebare pe care vreau să o pun. Avem un raport din proprie inițiativă despre folosirea la maxim a uh, potențialului uh, navelor de pasageri. Aș vrea să uh, vă întreb cum se poate îmbunătăți mai bine serviciul, calitatea serviciului cu staff mai bine pregătit deci formarea stafului, uh, echipajului rămâne în continuare un lucru de îmbunătățit și trebuie să fie intensificat pentru a îmbunătăți siguranța și cooperarea transfrontalieră și mă întrebam dacă n-ați putea să ne dați mai multe detalii despre prioritățile dumneavoastră cu privire la uh, formarea personalului uh, navigant. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner are cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. După toate aceste intervenții de calitate, nu mai am multe lucruri de spus pe conținut și doar vreau să adresez o întrebare Comisiei doamnei Copcinska, dacă se poate să ne trimită prezentarea, pentru că a fost foarte utilă și va fi utilă și pe viitor pentru ceea ce vom mai face în domeniu. Mulțumesc. Da. Nu cred că ne poate refuza Comisia aceste documente. Va fi cu plăcere, probabil, trimiterea lor o va face cu plăcere. Și acum are cuvântul colegul nostru. Mulțumesc, doamnă președinte, domnul Uliani. Mulțumesc. Așadar, din cele trei propuneri legislative, m-am implicat în două dintre ele cea cu privire la navele de tip ro ferry și cea cu privire la navele de pasageri rapide și la um, gestiunea și controlul acestora. Cealaltă temă se referă la navele de pasageri care ajung în state membre La ambele uh, texte legislative e vorba de simplificare, de soluții raționale și nu cred că trebuie să vorbesc de pericolele pe care le avem, criza migranților, terorismul, toate evenimentele actuale care duc la o nevoie de actualizare a tuturor actelor legislative. Așadar, noi suntem cei care va, vom trebui să facem propuneri pozitive. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru, pentru prezentarea propunerilor. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că acum a venit momentul să modernizăm aceste texte și că trebuie să subliniem mai bine drepturile pasagerilor în noile texte dar nu trebuie făcut oarecum, oricum. Trebuie să fie clar ce priorități urmărim, care sunt sarcinile și răspunderile operatorilor în noile texte și, de asemenea, să vedem cum aplică tehnologia digitală. Iar pasagerii la navele de tip uh, ferry RORO înseamnă că trebuie să găsim o definiție comună, iar la navele cu pânze, care sunt, sau la navele, embarcațiune de mai puțin de 24 de metri, lungime, putem să acceptăm propunerile statelor membre în ceea ce privește detaliile, de exemplu, care doresc să fie reglementate la nivel de stat membru. Eu sunt în contact cu experți din domeniu și cu siguranță o să vă țin la curent și o să le transmit părerea dumneavoastră. Mulțumesc, Mulțumesc dragi colegi. Mai dau cuvântul odată comisiei, doamnei Căncheșca. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc pentru toate comentariile și întrebările pe care le-am primit, pentru că sunt exact ceea ce așteptam eu. Sunt o reflectare a interesului dumneavoastră pentru elementul de siguranță în transportul maritim în Uniunea Europeană. Aș începe cu cea mai ușoară întrebare, dacă pot să vă transmit prezentarea. Bineînțeles că vă voi transmite și eu și colegii care au lucrat la aceste trei propuneri vă stăm la dispoziție pentru orice explicație tehnică, oricând aveți nevoie de un ajutor sau susținere tehnică. Ca să răspund la câteva din întrebările puse, poate că ar fi bine să încep cu codul pentru um, navele de mai puțin de 24 de metri. Am început deja să lucrăm cu actorii pe acest subiect și o să le înaintăm pe masa negocierilor până la sfârșitul anului. Va fi disponibil documentul destul de repede și propunerea de asemenea va fi finalizată și ea. Vreau doar să subliniez că noi nu vedem această propunere ca o propunere legislativă și de aceea se numește Small Craft Code mai degrabă. Aș vrea să vă amintesc că embarcațiunile de mai puțin de 24 de metri nu sunt acoperite de niciun standard uh, internațional și de aceea toate abordările de reglementare vin din statele membre. Trebuie de aceea să găsim un instrument de uh, care să se aplice pentru embarcațiunile mici, pentru că și ele trebuie să fie reglementate cumva. În ceea ce privește regimul de inspectare în legătură cu punerea în aplicare despre care m-ați uh, întrebat. Într-adevăr, inspecțiile tehnice sunt cele mai importante pentru ca să ne asigurăm că embarcațiunile sunt uh, conforme cu standardele de siguranță. Și pentru ca să putem face inspecțiile acestea mai eficiente și mai transparente, pentru ca ele să aducă mai multă claritate, trebuie să știm ce trebuie inspectat și la ce moment. Asta este ceea ce încercăm să punem în propunere, pentru ca să clarificăm exact cine trebuie să inspecteze ce și când. Iar uh, instrumentele noastre pentru a verifica punerea în aplicare ale acestor reguli, dar lucrăm pentru a dezvolta un sistem de verificări în toate statele membre, în toate porturile, pentru ca să vedem cum se implementează procedurile pe care le reglementăm și avem și un set de informări, să spun așa, Uh, cu privire la stadiul inspecțiilor uh, pe nave în Uniunea Europeană care va intra în vigoare. Tot conceptul acesta de cine inspectează pe cine, în ce circunstanță, e destul de complicat și poate că am trecut prea repede despre, peste slide-ul în care aveam un tabel foarte complicat cu inspecțiile, însă de fiecare dată când avem un uh, o situație în care pavilionul uh, navei este diferit de pavilionul portului, acolo uh, autoritatea de control uh, a statului portului respectiv se aplică și va avea loc o inspecție suplimentară pentru a se asigura că în acel caz nu e niciun dubiu în legătură cu regimul de siguranță care se impune. Altă întrebare foarte pertinentă în legătură cu datele despre pasageri s-a pus tot aici cu privire la um, cum evoluează ideea unui ghișeu unic despre datele din statele membre. Da, progresează, dar nu așa de bine cum am vrea și colaborăm cu statele membre pentru a îmbunătăți situația. Dar, după cum ați spus și mulți dintre dumneavoastră, ideea de a avea un sistem digital, un cadru digital care funcționează bine, e un lucru foarte bun. El uh, trebuie să fie accesibil și este baza pentru o funcționare mai bună și o mai modernă a sistemelor de uh, transport. S-a pus și o întrebare cu privire la înregistrarea automată ideea de a folosi EES-ul ca alternativă, însă statele membre au decis să folosească acel ghișeu uh, sau fereastră unică. Sunt încă lucruri de făcut, e clar, și cu munca pe care o depune Comisia momentan, avem o șansă să avansăm domeniul de aplicabilitate al revizuirii directivei maritime este din ce în ce mai mare. Vom încerca să-l mai și extindem la anul și în acest context salut ceea ce ați spus și sunt de acord cu ce ați spus când ziceți că e, trebuie să ne uităm la transportul maritim nu ca la un pachet, ci ca la un domeniu amplu care după ce va fi revizuit, să nu ajungă la măsuri uh, contradictorii uh, în care să se contrazică diferite tipuri de legislație. Pe de o parte trebuie să facem verificarea funcționării, fitness check-ul și pe altă parte trebuie să avem directiva care să fie în armonie cu toate aceste legi pe care le prevedem. În Cam acestea sunt întrebările, cred, principale pe care le-am notat. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și ne bucurăm foarte mult să lucrăm cu dumneavoastră și pe viitor pentru finalizarea acestui pachet legislativ cu trei propuneri. Mulțumesc! Uh, Mai am uh, o singură întrebare. Vă rog, domnule Taylor, spune președinta. Privind pregătirea personalului navigant, n-ați uh, menționat nimic. Spuneți-mi, vă rog, care sunt planurile dumneavoastră privind pregătirea personalului? Sigur, aveți dreptate, era uh, întrebarea pe care trecusem. Analizăm uh, regimul acesta ca să ne asigurăm că se face în conformitate cu cadrul internațional. Este încă o propunere pe care o revizuim în acest moment și pe baza acestei revizuiri vom face un cadru uh, actualizat. Nu vreau să spun un cadru nou pentru că este înșelător, dar anul viitor vom propune un cadru uh, actualizat. Ne gândim la calificările și pregătirea personalului navigant. Doamna Foster, aveți depus o întrebare foarte rapidă, vă rog. Da, foarte repede, doamnă președinte. M-am referit la înălțimea valurilor, care nu afectează doar statul meu membru, ci afectează și alte state membre. Nu m-ar... Uh, ați spus sigur că mulțumiți pentru comentarii și că le veți analiza, dar n-ați menționat uh, nimic uh, referitor la înălțimea valurilor. Vă rog frumos, ce aveți de spus în această privință? Este realmente un subiect care pe de o parte poate să afecteze și alte state membre, dar e o chestiune specifică pentru situația din Marea Britanie. Am luat notă de această situație, dar a fost foarte greu să reflectăm acest lucru în propunerea pe care o putem pune pe masă. Da. Madame la représentante de la Commission. Doamna reprezentanta Comisiei, vreau să mă refer la două, trei întrebări puse de domnul Richer. N-am auzit răspunsuri uh, pertinente. Cheltuielile de imobilizare, de ce 12 pasageri și apoi puteți să ne spuneți serviciu, care este serviciul oferit de stat față de un stat terț. Avem nevoie de niște răspunsuri precise în acest domeniu. Mulțumesc, sigur. Mă gândeam la timpul pe care l-am alocat, dar mă rog. Voi începe cu regimul inspecțiilor în momentul în care un, o embarcațiune face un serviciu regulat între un port al Uniunii Europene și un alt port, deci un vas european care merge într-un port care nu e în Uniunea Europeană, în funcție de pavilion, există fie posibilitatea Bun, haideți să vă dau niște exemple mai uh, specifice, pentru că mă încurcă. Deci un vas sub pavilion francez care merge între Marsilia și Azaxiu, mm, uh, regimul de control portual nu va fi posibil. Dacă e vorba de uh, un pavilion italian, atunci se aplică regimul de control italian. Cam asta e diferența. Dacă vasul iese din Uniunea Europeană, atunci nu se aplică regimul de control al statului în care se află portul. Acolo există propunerea de fuzionare a regimurilor de control. Pe de altă parte, în momentul în care Este un, o cursă între Marsilia și Tanger uh, și atunci uh, avem uh, pavilion spaniol și pan, spaniol din Tanger, atunci se aplică regimul de control al statului din care provine vasul. Trebuie să vedem exact ce regim de inspecție se aplică în ceea ce privește aplicarea. Apropo de costuri, toate costurile care se referă la inspecții sunt susținute de armator sau de operator, iar aceste costuri sunt cuprinse în propunere. Totuși, acestea sunt propunerile, la care, uh, costurile la care vă referați, acelea suplimentare uh, care pot să apară, cum ar fi costul generat de portul respectiv Eh, ele revin tot armatorului sau operatorului și nu se modifică față de perioada curentă. De aceea, în eh, propunere nu apar nici diferențe, nici alte propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că o să avem realmente dezbateri pentru că noi am spus întrebări precise și n-am primit răspunsurile pe care le așteptăm. Deci vom reveni asupra acestor chestiuni. În agenda, în ordinea de zi, acum ar trebui să uh, fie examinate proiectele de raport uh, pe 27-28 uh, februarie. Continuăm cu ordinea de zi. Punctul privind descărcarea de gestiune pentru 2015, Comisia Europeană și agențiile eu sunt raportor împreună cu doamna Schmidt. privind descărcarea de gestiune pe 2015. Stimați colegi, iată uh, o activitate obișnuită a descărcării de gestiune pentru 2015. Aveți cifrele, 2 miliarde, peste 2 miliarde de euro angajați în 2015, 1 miliard 725 de milioane consumați de, pentru securitatea transporturilor, drepturile pasagerilor și agențiile respective care se ocupă de transport. Rata de consum este de uh, vreo 70%, 67%, la fel și pentru creditele legate de cercetare. Deci 2015 a arătat uh, faptul că a apărut Fondul European pentru Investiții Strategice, s-a dezbătut foarte mult la comisia noastră această chestiune. Evaluarea execuției arată că finanțare a mers în general către țări, deși proiectele rutiere finanțate nu sunt foarte importante. Fondurile acestea strategice trebuiau să țintească mobilitatea ca prioritate, mobilitatea durabilă. Iată de ce, în raport, arăt că aceste investiții trebuie să fie mai bine țintite către infrastructuri care sunt realmente durabile. Când vorbim de uh, transportul fluvial, mobilitatea lină, și mobilitatea feroviară. Vorbim de Shift Rail, este o chestiune importantă pentru întreprinderea de cercetare, pentru uh, transferul modal. Nu s-au făcut credite, nu există credite de plăți pentru această perioadă. În mai 2016 se așteaptă și atunci o să devină operațional. Iar în raportul meu fac, uh, exprim o cerere și anume ca bugetul pentru transportul al Uniunii Europene uh, este foarte greu de identificat, atât pentru noi cât și pentru concetățeni. Pentru că structurile financiare sunt uh, finanțate din mai multe fonduri, fondul de coeziune, FEDER, deci sper că vom putea să primim din partea serviciilor comisiei un instrument de vizualizare a bugetului pe mod de transport. Ar fi foarte bine. Și apoi să vedem cum putem să uh, măsurăm și uh, voluntarismul o Uniunii Europene. Nu modurile acestea de transport durabile nu? feroviar, rutier, ciclism. Trebuie să putem vizualiza care sunt prioritățile. Deci, pe baza acestor comentarii, vă propun să acordăm descărcarea de gestiune Comisiei privind execuția bugetului pe 2015. Iar în ce privește uh, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și Agenția Europeană a Căilor Ferate uh, și siguranța navigației, navigației aeriene, îi putem și aici acorda descărcare. Îi dau și acum cuvântul cu raportare, doamna Schmidt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Iată, am onoarea de, vă, de a vă transmite faptul că Curtea de Conturi a considerat că contabilitatea tuturor celor patru agenții uh, pentru care sunt uh, uh, raportoare a fost executată corect. Voi trata pe scurt fiecare agenție în parte. Încep cu EMSA, conform ordinii de zi. Iată, ne bucură faptul că diferitele recomandări uh, din trecut, ale făcute de către Curtea de Conturi, au fost aplicate. N-au rămas uh, niciun fel de măsuri uh, pendinte care să aibă efecte negative asupra activității agenției în anul 2015. În plus, agenția încearcă să creeze sinergii cu alte agenții europene. Asta, bineînțeles, generează mai multă eficiență, eficacitate și, de asemenea, o scădere a costurilor, lucruri care nu poate decât să ne încânte. Aportul uh, agenției la securitatea maritimă și la reducerea mm, poluării maritime este enorm. Uh, această agenție pune în aplicare de asemenea standardele internaționale uh, pe care le-a acceptat Uniunea Europeană. În plus, EMSA a colaborat strâns cu alte agenții europene în contextul acesta al crizei imigranților. Tocmai de aceea, date fiind aceste noi responsabilități ale EMSA, Uh, agenția trebuie să beneficieze de bugetul și personalul necesar pentru a face față uh, noilor uh, obiective. În ceea ce privește personalul, dați-mi voie să vă spun că 21,7% dintre posturile de la EMSA se ocupă de partea administrativă, după aceea vreo 71% dintre posturi uh, sunt dedicate sarcinilor operaționale, lucru care nu poate decât să ne bucure. Din păcate, însă, e nevoie de o reducere a personalului și asta în ciuda faptului că în momentul de față agenția preia noi respons- responsabilități. Iată, trebuie să ne gândim la faptul că această reducere a personalului s-ar putea să aibă efecte nu neapărat pozitive. De asemenea, uh, în ceea ce privește publicarea CV-urilor și uh, declarațiilor de interes ale membrelor, ei, această, uh, această publicare a fost făcută pe site-ul agenției. Din păcate, publicarea nu este completă, prin urmare cerem agenției ca toate CV-urile și toate declarațiile de interes ale membrilor să fie publicate. Acestea fiind spuse, propun uh, acordarea descărcării de gestiune pentru EMSA. Continui, nu-i așa? Trecem la EASA și aici se propune descărcarea de gestiune. În 2015 au fost organizate 18 controle ex post care se refereau la diferite cheltuieli de călătorie, diferite servicii. Uh, de asemenea, ei, uh, din fericire, toate controlele au uh, arătat că cheltuielile făcute au fost corecte. De asemenea, agenția a încercat pe parcursul întregului an să îmbunătățească partea operațională, planificare, partea de par, planificare a exercițiului bugetar de asemenea, a transmis uh, toate informațiile necesare cu privire la exercițiul său uh, bugetar uh, forurilor superioare în timp util. Agenția este esențială în asigurarea securității aviatice la nivel european. S-a subliniat din nou și din nou faptul că este necesar un sistem de uh, de semnalizare și uh, tragerea alarmei uh, în caz de necesitate, uh, un sistem care să guverneze zborurile la nivel european. E nevoie de asemenea de o um, eventuală sporire a bugetului acestei uh, agenții, astfel încât ea să se poată achita în continuare de misiunea importantă care îi revine. Importantă însă, de asemenea, garantarea independenței acestei agenții și pe viitor o planificare multianuală pe 2016-2020 ne-a fost deja prezentată și în acest, acest plan de acțiune sunt, organi- sunt uh, menționate toate obiectivele și misiunile agenției. În ceea ce privește organiz, uh, organigrama, avem 80% uh, dintre posturi care se ocupă de, sunt dedicate funcțiilor operaționale, mai puțin de 20% Uh, sunt posturi care se ocupă de problemele administrative, lucru pe care nu-l putem decât saluta. Dar mai există o temă pe care totuși vreau să o pun în discuție în acest context. Iată, e regretabil faptul că la 16 ani după uh, înființarea agenției încă nu avem un acord cu privire la sediul agenției. Agențiile descentralizate, conform acordului dintre instituțiile europeane, europene, ar trebui să beneficieze, să, să aibă posibilitatea de a încheia un acord privind sediul și asta înainte de uh, începerea activităților agenției respective. Iată, agenția aceasta există de 16 ani deja și cred că ar fi cazul ca problema sediului uh, agenției uh, asta să fie rezolvată. E important ca toate mandatele juridice să poată fi puse în aplicare fără niciun fel de constrângeri. Iată, Acestea fiind comentariile mele, propun acordarea descărcării de gestiune și pentru această agenție. Agenția Europeană a Căilor Ferate, pe ansamblu toate bune și frumoase, Uh, în comparație cu anul 2014, în ceea ce privește sumele reportate, se înregistrează îmbunătățiri, lucru care nu poate decât să mă bucure. Din păcate, încă, însă nu au fost uh, uh, nu au fost uh, rezolvate, nu a fost rezolvată recomandarea din 2013 a Curții de Conturi cu privire la dublul sediu al acestei agenții. Din păcate, această re, uh, recomandare, iată, nu s-a transformat în realitate. Normele de, int, de control inter, intern, de asemenea, nu au fost respectate în totalitate și uh, pregătirea multor activități prioritare pentru 2015 este în continuare în curs. Este, mă refer la diferite activități legate de incidente, activități legate de personal, și, uh, printre altele. După aceea, în ceea ce privește organiz, organigrama, aproape 65% dintre locurile de muncă se ocupă de sarcini operaționale, 21% sunt dedicate sprijinului administrativ, lucru care nu poate fi decât uh, uh, salutat. Regretăm însă faptul că personalul uh, afectat sarcinilor operaționale a scăzut ca număr, lucru care nu ajută, bineînțeles, agenția în executarea obiectivelor sale. Nu putem să uităm faptul că agenția încearcă să încurajeze intrarea pe piața diferitor uh, operatori, încearcă să se asigure că nu există niciun fel de discriminare, că fondurile publice sunt cheltuite într-o manieră eficientă, fondurile publice dedicate transportului feroviar și de asemenea încearcă să garanteze agenția aceasta o mai bună guvernanță a infrastructurii bineînțeles, putem, uh, nu putem să nu subliniem uh, rolul agenției în asigurarea in, uh, siguranței și interoperabilității sistemului feroviar european. Trebuie să vorbim despre sistemul ERTMS, care este puternic promovat de către agenție și, uh, de asemenea, salut faptul că agenția își dorește ca statele membre și diferiții actori să fie implicați mai strâns, începând cu anul 2016, în elaborarea tuturor uh, elementelor uh, sistemului ERTMS. Lucrul acesta este important, cu atât mai mult cu cât sistemul în sine este esențial la nivel european. De asemenea, programul uh, agenției uh, are drept obiectiv eliminarea barierelor existente la nivel european. Iată un lucru pe care, un nou lucru pe care trebuie să-l salutăm. Deci, per, ansam, per ansamblu, lucrurile merg bine la ERA și, prin urmare, um, propun acordarea descărcării de gestiune și acestei agenții. Trecem acum la SESAR. bugetul uh, SESAR este împărțit în două părți. Avem pe de o parte SESAR 1 și uh, pe de altă parte SESAR 2020. Uh, anul 2015 este practic anul de tranziție între cele două, doi piloni bugetari Am constatat că acest uh, plan multianual Cezar 2020, care a fost publicat în uh, anul 2015, nu merge neapărat mână în mână cu regulile din UE 2020 și, de asemenea, normele sau uh, echipamentul IT nu a fost neapărat adaptat normelor UE 2020. Orizont, îmi cer scuze, 2020. Nu s-a nu s-a, uh, n-a fost uh, uh, posibilă neapărat propunerea unui buget pentru întreprinderea Cesar, pentru această întreprindere uh, comună din pricina faptului că un acord uh, reînnoit între Eurocontrol uh, și SESAR nu a fost uh, semnat. Dar în orice caz, uh, salutăm faptul că această întreprindere a încercat totuși să se, ridică la, să, să se ridice la nivelul așteptărilor uh, stabilite de Curtea de Conturi și de celelalte instituții europene. După aceea, în ceea ce privește organigrama, e nevoie de îmbunătățire aici, pentru că doar 40 și uh, doar 54% dintre funcțiile disponibile uh, preiau sarcini operaționale. În finalul raportului meu reamintesc rolul uh, esențial al întreprinderii în uh, coordonarea și uh, punerea în aplicare a activităților de cercetare prevăzute în proiectul SESAR. Dar, cu toate neajusurile, nu pot decât să acord descărcarea de gestiune pentru această, această întreprindere. Întreprindere. Trecem acum la raportorii din umbră. Începem cu domnul Deli. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, Vă mulțumesc pentru proiectul de raport prezentat. Cred că e o bază bună de discuție pentru uh, documentul uh, final. Ca raportor din umbră pentru PPE voi încerca să le echilibrez astfel încât uh, să se concentreze mai bine, nu neapărat numai pe uh, Uh, feroviar. Trebuie să existe un echilibru aici între toate modurile de transport și trebuie să luăm uh, în discuție și chestiunile economice și cele de mediu. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Slodovski are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Este prima dată când iau cuvântul de când ați devenit președinta comisiei, deci vă felicit pentru acest post și vreau să-i mulțumesc fostului președinte, domnul Mihail Kramer. Iar acum descărcarea de gestiune. Vreau să-i mulțumesc doamnei Schmidt pentru aviz. S-au făcut progrese fără discuție în toate domeniile. și, de asemenea, Curtea Europeană de Conturi a făcut o treabă foarte bună ținând cont de noile responsabilități ale agențiilor. Așa încât uh, sunt de acord cu doamna Schmidt și nu mai am altceva de spus. Mulțumesc! O să dau cuvântul acum comisiei ca să răspundă la întrebări și dau cuvântul doamna, doamnei Carmizakis. Asta e? Comisia, da? Cred că asta e. Mai spuneți odată cum? Karșmirciok. Nu, nu e ușor, e un nume de familie polonez. Voi începe cu întrebările care se referă la agențiile decentralizate care au un rol foarte important pentru punerea în aplicare a politicii de transport. În același timp, sunt autonome în ce privește administrația și, bineînțeles, e foarte greu să se descurce, să se administreze, mai ales cele mai mici. Mă bucură să observ că, de fapt, uh, întărirea gestiunii uh, la aceste agenții a fost uh, avută în vedere, a fost notată. Mă bucur că și Comisia vede acest lucru au fost puse în aplicare recomandările făcute de audit atât de auditorul intern cât și cele uh, făcute de Curtea Europeană de Audit. Uh, se consideră că s-a făcut uh, satisfăcător acest lucru la nivelul tuturor agențiilor. Vreau să notez faptul că Agenția Feroviară Europeană a pus în aplicare recomandările privind recrutarea de personal Realmente aici a fost o problemă care se tot discută din 2013 și mă bucur că acum lucrurile s-au rezolvat satisfăcător și credem că este un semn foarte bun. Privind reducerea resurselor umane, care e o problemă pentru toate agențiile, suntem la sfârșitul unei perioade de 5 ani în care grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate a căzut de acord că se va face o reducere de posturi cu 1% la toate aceste agenții și încă 1% care vor ajunge în grupul comun pentru noile priorități. Mă bucur să spun că priori... agențiile, mai ales EMSA și ERA, au beneficiat uh, de aceste resurse, chiar dacă au renunțat la 5% uh, pe parcursul la 5 ani, au reprimit o serie de posturi ca recunoaștere a sarcinilor noi pe care le-au primit și ca recunoaștere a dificultăților cu care, a greutăților cu care s-au confruntat. EMSA a mai primit și aposturi suplimentare, pentru rolul ei, uh, uh, uh, că, pentru rolul pe care îl are la Frontex, Comisia a hotărât să-i dea toate posturile pe care le-a cerut EMSA. EMSA a fost foarte rezonabilă. Nu a făcut cereri exagerate ca după aceea să mai lase de la ei pe timp, parcursul negocierilor. Au cerut un post rezonabil, un număr rezonabil de posturi și comisia le-a susținut. Trebuie să notăm că este al doilea an de abordare multianuală privind programarea la toate agențiile. Este foarte important pentru că Acum o să avem o viziune nu numai anuală asupra a ceea ce vrea să facă agențiile, ci vom avea și un program multianual. Perspectiva acum merge până în 2020 era urmează să primească personal uh, suplimentar în conformitate cu faptul că s-a adoptat uh, al patrulea pachet feroviar, uh, e vorba de acest ghișeu unic și certificarea, se pregătește foarte bine pentru acest rol. Ne gândim acum ce resurse vor fi necesare pentru 2018. Cum putem echilibra lucrurile, uh, pe de o parte nevoile agenției și pe de altă parte posturile pe care le avem la dispoziție în buget. Dar uh, Comisia acordă toată atenția uh, importanței interoperabilității Uh, și mai ales uh, ERTMS. Indicatorul privind uh, personalul administrativ necesar agențiilor, vom colabora cu agențiile pentru a-l reduce în continuare. Cesar este o întreprindere comună și acolo o serie uh, din sarcinile sale înseamnă gestiune în teren. Deci este foarte greu să facem deosebirea între operativ și financiar. Întreprinderile comună ar trebui evaluată între ele și comparate între ele și nu comparate cu uh, agențiile descentralizate. Și nu în ultimul rând, susținem importanța ideii de conflict de interese, acum a declarațiilor de conflicte de interese. Există o rotație naturală la nivelul consiliilor de administrație, dar n-am ajuns încă la 100%. În ce privește EFSI, uh, fondurile pentru investiții structurale, uh, vă vom prezenta informațiile necesare cât de curând uh, cu putință după ședință, evident, acum nu avem datele necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! O să dau cuvântul acum doamnei Schmidt, dacă are ceva de adăugat, și apoi voi închide ședința. Eh cred că Cred că s-au spus deja destule. Anul viitor vom mai discuta din nou, dar uh, cred că mai ales chestiunile legate de locație și de personal vor putea fi reglementate atunci spre bucuria tuturor. Mulțumesc foarte mult. Cred că e un punct într-adevăr important pe care însă nu l-ați menționat și anume că eu cred că bugetul pentru transport trebuie să fie accesibil pentru toată lumea, atât pentru membri cât și pentru cetățeni, pentru că nu cred că putem, fără un instrument de uh, transparent, care să permită să înțelegem exact în ce investim uh, pentru ca toată lumea să aibă acces. Deci, sunt de acord să intru în această discuție cu voi, pentru că eu cred că este una din cheile uh, proiectului european, și anume să informăm bine. Dacă comunicăm bine, uh, nu putem intra în dezinformare. Dragi colegi, ședința este acum suspendată, însă înainte să suspend ședința vreau să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor pentru descărcarea 2015 este 2 februarie la ora 14. Bun. Și Acum se suspendă ședința și ne revedem la ora 15. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă mulțumesc pentru acompanierea pe care mi-ați oferit-o la această primă ședință prezidată de mine și poftă bună tuturor!